Uh, so, good, good morning, everybody. Um, uh, sorry to be starting a bit late this morning. We were waiting for our rapporteur, Mr. Hatsi Bun, bună dimineața tuturor. Îmi pare rău că întârziem cu ședința. L-așteptăm pe raportor, pe domnul Șați Marcachi să ajungă, dar avem o echipă puternică din partea comisiei și deci poate să ne prezinte Uh, informațiile referitoare la acest dosar și raportorul va sări în discuție din mers în momentul în care ajunge. Așadar, vă propun să începem cu prezentarea. Știu că avem aici o echipă puternică din partea comisiei. Nu sunt sigur cine se va ocupa de prezentare. Domnul Sola, cine conduce echipa comisiei, poate ar putea să facă prezentările și să ne spună cine ne face prezentarea. Ne bucurăm să vă avem uh, într-o echipă așa de numeroasă pentru a discuta acest subiect. Bună dimineața! Eu sunt președintele unității numite uh, Social Platform, Digital Social Platform la DG Connect. Colegul uh, meu lucrează la această propunere împreună cu Jos van der Leuten, colegul meu Ian Comarec și din, uh, de la Unitatea Orizontală pentru Relații Interinstituționale, Caroline Lefre. De asemenea, uh, un nou venit din Suedia, care este alături de noi pentru scurt timp, un expert național, Elin Elmsheimer, și un coleg din partea Secretariatului General, care se va prezenta la momentul potrivit. Președintele, ne bucurăm să avem o echipă așa puternică din partea comisiei, deci am să vă dau cuvântul să faceți prezentarea și apoi vom putea avea o rundă de întrebări și comentarii din partea colegilor. Deci vă dau cuvântul. Mulțumesc! Aș dori să vă propunem să petrecem cât mai puțin timp uh, pe, acest, uh, pe această prezentare PowerPoint pe care o aveți și pe hârtie, cred. Uh, Vreau să subliniez doar trei puncte importante și să trecem direct la întrebări și răspunsuri, pentru că atunci cred că uh, va fi mai utilă uh, sesiunea pentru dumneavoastră. Vreau să subliniez faptul că la următoarea întâlnire, uh, cea de pe 25 aprilie, vom aduce un expert care vă va demonstra ce înseamnă accesibilitatea web. Deci, uh, decât să folosim acum timp prețios pentru a vă explica teoretic ce înseamnă, veți vedea o, o demonstrație practică. Accesibilitatea web nu este doar o chestiune care ține de persoanele cu handicap, ci e o problemă importantă și pentru societatea noastră care îmbătrânește și pentru toate persoanele uh, care au uh, Uh, nevoie de accesibilitate. Gândiți-vă la mediile zgomotoase sau unde lumina este foarte puternică și așa mai departe. În această propunere ne bazăm pe piața internă, pentru că vedem că este o fragmentare a specificațiilor naționale referitoare la accesibilitatea site-urilor uh, web. Există orientări internaționale, așa numitele um, Orientări privind accesibilitatea conținutului web, versiunea 2.0, Există diverse standarde și unele organisme operează cu unele, altele cu altele, există niște fragmentări deci pe piața internă și propunem pe baza acestor măsuri, foarte multe măsuri baza, pentru antidiscriminare, inclusiv Convenția ONU, avem multe măsuri uh, soft, avem de asemenea niște obiective ale statelor membre și uh, concluziile uh, Consiliului care cer uh, accesibilitate site-urilor web, dar deocamdată nu am ajuns la punctul respectiv. Și problema pe care am identificat-o este piața, pentru că piața nu oferă soluții suficient de ieftine și de consecvente pentru a atinge acest obiectiv. În propunerea pe care vom discuta, încercăm să ne focalizăm asupra unui uh, număr de website-uri limitat, care apoi să producă niște efecte în cascadă și la nivelul uh, statelor uh, membre și credem că acest efect uh, de contagiune și în, nivelul, și în sectorul privat va, fi, va exista datorită unei consecvențe a instrumentelor furnizate uh, celor care achiziționează servicii sau dezvoltatorilor web. Și am făcut niște calcule privind beneficiile și costurile bazate pe două categorii de state membre, cele care au deja măsuri naționale uh, legislative sau alte tipuri de măsuri, deci mai mult de 21 de state membre, Cred că aproape 23 de state membre au aceste măsuri, deci am calculat uh, care ar fi costurile pentru aceste state, din moment ce ele au deja în buget uh, aceste obiective și variațiile pe care le vor uh, suporta vor fi minime pentru buget, din moment ce noile site-uri web pe care le vor construi conform noilor specificații pe care le propunem nu vor cere mijloace suplimentare de la buget de fapt, noile versiuni vor fi mai ieftine și statele membre care nu au niciun fel de măsuri, care nu doreau să impună niciun fel de condiții privind accesibilitatea site-urilor web pentru site-urile lor naționale, uh, noi, după cum vă spuneam, am vizat un număr limitat de site-uri web și am calculat niște costuri marginale, iar beneficiile de a aduce oamenii online, beneficiile pentru cetățeni sunt uh, evidente. De asemenea, administrațiile vor beneficia pentru că ele nu vor trebui să ofere metode alternative celor online, care ar fi mult mai scumpe. Și, de asemenea, beneficiul pentru actorii de piață este evident pentru că va crește concurența care este foarte limitată în momentul de față, la nivel transnațional, datorită variațiilor, uh, specificațiilor tehnice pentru accesibilitatea setelor web. De exemplu, o țară face achiziții de servicii web pentru uh, site-ul lor și cer companiei care ofertează în acest, pentru acest contract uh, o accesibilitate pe propriile site-uri web conform uh, regulilor naționale. Deci, acest lucru restrânge concurența. Am să mă opresc aici ca să avem mai mult timp pentru întrebări și răspunsuri. Bun, spune președinte, foarte bine. Domnul Șațimacachis tocmai a ajuns. Doriți să faceți o introducere sau uh, doriți să mergem mai departe cu discuția? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Eu cred că este foarte clar despre ce e vorba aici. Însă, uneori e foarte greu să ne imaginăm ce înseamnă accesibilitatea site-urilor web și de aceea ar fi foarte bine să demonstrăm ce înseamnă. E vorba de accesibilitate pentru oamenii care au uh, posibilități limitate, de exemplu, persoanele nevăzătoare, pentru care este foarte greu să utilizeze Uh, site-uri web care oferă funcționalități uh, uh, foarte importante pentru viața cetățeanului. Și pot să vă spun acest lucru referindu-mă la propria mea pagină internet, dar nu pot să vă demonstrez lucrurile astăzi, o să o fac mai târziu. Această pagină este în momentul de față prelucrată, astfel încât uh, Um, toată lumea se poate să o folosească. Dar vreau să vă anunț că în acord cu Comisia, pe 25 aprilie, la schimbul de opinii, va avea loc aici în comisie o astfel de demonstrație pentru a vă arăta ce înseamnă acest lucru. Pentru că, într-adevăr, e puțin greu dacă, ești ne, dacă nu ești nevăzător să-ți închipui ce înseamnă atunci când trebuie să folosești anumite funcționalități ale unui site web uh, din sectorul public, um, mă rog, nevăzând. Uh, știu că sunt uh, mai multe domenii care, se, care sunt implicate aici, piața internă, um, egalitatea de tratament, protecția persoanelor cu handicap situația pare, dosarul pare complicat, dar, de fapt, e vorba de uh, o limitare foarte clară la anumite funcții uh, ale site-urilor web pe care statele membre ar trebui să le ofere tuturor cetățenilor, indiferent uh, Uh, dacă aceștia au uh, vreo limitare sau nu. Eu sunt uh, încrezător că avem în față un dosar mic, dar foarte, foarte important și interesant pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, într-adevăr, trebuie să facem publicitatea acestei reuniuni și să anunțăm tuturor ce se va întâmpla ca... și mulțumesc că ați menționat încă acest lucru. Um, Cine sunt ceilalți raportori din umbră? Sunteți raportori din umbră sau numiți în, vorbiți în numele socialiștilor și democraților? Domnul Cearkovski este aici. Haideți să începem cu domnul Cearkovski și apoi o să rog pe doamna Styler să vorbească în numele socialiștilor și democraților pentru că e interesată de subiect. Domnul Engstrom e aici, eu sunt aici, deci putem să începem. Rafal. Well, first of all, a big bravo for the... În primul rând, felicitări uh, comisiei. Într-adevăr, Uh, e o inițiativă laudabilă. Uh, în primul rând, uh, potențialul pentru creștere ne interesează în comisia noastră și când e vorba de excluderea cetățenilor, nu doar datorită handicapurilor lor, ci și pentru faptul că sunt în vârstă, e clar că trebuie să includem în piața digitală și acești cetățeni. Și vedem un potențial foarte mare și e o situație în care toată lumea câștigă. Uh, Politicienii au niște egouri uh, uriașe și trebuie să vă spun că eu analizez această problemă de 2 ani deja și am reușit uh, să văd primul site web în Polonia care să fie complet uh, compatibil cu standardele și care a fost elaborat de experți. Și aceștia, într-adevăr, mi-au, mi-au deschis ochii și mi-au arătat că e o situație în care toată lumea câștigă, pentru că site-urile noastre web, paginile noastre web, sunt mult mai ușor de găsit pe internet uh, dacă respectă toate condițiile, dacă discutăm, de exemplu, despre motoarele de căutare și așa mai departe. Deci nu, e, nu înseamnă doar că noi facem ceva pentru alții, ci făcând asta facem și ceva pentru noi. Dacă ne gândim la vizibilitatea noastră pe internet, vizibilitatea organismelor publice pe internet și potențialul pentru piața internă. Și nu pot decât să laud această inițiativă, dar sigur că am și câteva întrebări. Deci s-ar putea să sune ca și cum uh, critic lucrurile, dar de fapt eu nu mai adresez niște întrebări. În primul rând, uh, domeniul de aplicare al directivei. Aici am niște întrebări. Pentru că mi se pare că domeniul de aplicare a fost pregătit acum câțiva ani, nu ia în considerare destul de multe dintre noile evoluții. De exemplu, nu sunt incluse serviciile pentru antreprenori, cum ar fi înregistrarea unei companii. Știu că catalogul de la sfârșitul propunerii, în anexe, e un catalog deschis, dar cred că o minimă armonizare ar trebui să cuprindă și servicii, alte servicii decât cele menționate aici, pentru că se creează, dacă nu, destul de multe întrebări. Și aș putea să dau foarte multe exemple, dar se vorbește despre înregistrarea universităților, dar uh, nu sunt incluse grădinițele, școlile primare și așa mai departe. Și știu că, într-adevăr, acum câțiva ani nu exista o înregistrare online pentru școlile primare și grădinițe, dar întrebarea este de ce să limităm doar, să ne limităm doar la universități? De ce doar la universități publice? De ce să nu extindem domeniul de aplicare și la universitățile private care, de exemplu, utilizează fonduri europene? Deci, întrebări de felul acesta. Uh, cred că ar trebui să ne gândim la aceste posibilități și putem să ne folosim propria experiență națională în directivă și să încercăm să extindem lucrurile, de exemplu, pe baza experiențelor noastre. O altă întrebare ar fi de ce nu există o abordare orizontală mai puternică în această directivă? Nu se menționează chestiuni ca achizițiile publice, proiecte care sunt finanțate cu bani europeni, dar când e vorba de accesibilitatea electronică, documentele care se uh, stabilesc cerințe legate de achizițiile publice, e menționată această accesibilitate. Și poate că în uh, um, actul e-accesibilitate ar trebui să există o legătură cu acest document, astfel încât directiva să fie mai uh, orizontală. O altă chestiune sunt standardele. Nu vreau să pretind că sunt un mare expert, dar m-am consultat cu câțiva dintre experți și există niște probleme, pentru că la început am înțeles că uh, se vor face eforturi pentru un standard european, dar în momentul de față directiva uh, face trimitere la standardul ISO pentru care trebuie să plătești. Și există și alte standarde, de exemplu standardul WCAG, pentru care, care este gratuit. Deci există standarde uh, gratuite și mă întreb de ce nu utilizăm și standarde, alte standarde, nu doar cele care costă bani. Dar e o întrebare pentru specialiști, dar ar fi bine să ne gândim la acest uh, lucru. Și în cele din urmă sunt coordonator din partea PPE Uh, și deci întotdeauna am să uh, îmi îndrept atenția către actele delegate și cred că și aici uh, Uh, ar trebui să încercăm să le facem mai precise și să delimităm mai clar uh, nevoia de acte delegate. Deci câteva întrebări pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile, pentru a transmite un mesaj clar și mai ales când vorbim despre anexă, știu că ea este un, lista este deschisă, aceste, acestea sunt doar exemple, dar cred că ar fi bine să o extindem astfel încât să nu rămână învechită. Uh, și, sigur, cred că ar fi bine să existe un mai puternic caracter orizontal al directivei, pentru că, așteptând actul pentru e-accesibilitate, care va fi o, o, un jalon foarte important uh, pe acest drum, e bine să, să existe acest caracter orizontal. Uh, aștept cu mare nerăbdare să uh, răspunsurile comisiei care să mă facă să înțeleg mai bine problema, pentru că, așa cum am spus, nu pretind a fi un expert în domeniu. Mulțumesc pentru contribuție. Mă bucur că ați uh, făcut atâta muncă de cercetare și cred că mulți colegi uh, abia așteaptă să vă vadă pagina de internet ca să vadă ce ați inclus acolo. Uh, doamna Styler, o să-i dau cuvântul. Puteți vorbi în numele Socialiștilor și Democraților și doamna Gephardt e aici? Foarte bine. Cine, cine dorește să, să vorbească? Știu că sunteți interesate de acest subiect și poate veți deveni raportor din umbră. Mulțumesc! Uh, o prezentare foarte interesantă. Mulțumesc comisiei și antevorbitorilor și atunci când Rafael vorbea de site-ul său web, mi-am dat seama că de foarte multe ori nu facem schimb de bune practici între noi, eurodeputații, și ar fi foarte bine să vedem uh, uh bunele practici în Parlament ca să învățăm unii de la alții. Știu că în Regatul Unit, atunci când uh, ne proiectăm sau reproiectăm uh, site-urile web. Eu, de exemplu, am discutat cu experți și cred că în multe state membre există posibilitatea de a discuta lucrurile și asta e important atunci când ne planificăm site-urile. De asemenea, și eu am uh, câteva întrebări. Și, într-adevăr, discutăm achizițiile publice. E foarte interesant că achizițiile publice par a fi cheie în acest domeniu și ar fi bine să integrăm și achizițiile publice în dosar. Și când discutăm despre bunele practici ca eurodeputați, e bine să vedem și care state membre sunt lideri în domeniu și ce putem învăța de la acestea, deci ca bunele experiențe să fie împărtășite. Rafael a vorbit și despre standarde, este de asemenea un subiect important. Eu o să încerc să fiu succintă, dar mă interesează și pe mine opiniile dumneavoastră referitoare la, referitoare la accesibilitatea site-urilor web. Uh, pentru că poate ar trebui să ne gândim și la accesibilitatea um, site-urilor de social media, um, în ce măsură putem îmbunătăți accesibilitatea la aceste um, mijloace de comunicare și să încercăm să explorăm mai multe chestiuni uh, în această propunere. Este șocant, într-adevăr, în statisticile dumneavoastră, mai puțin de 40% din uh, site-urile web publice sunt uh, accesibile. Și în Regatul uh, Unit s-au făcut foarte multe presiuni uh, pentru ca uh, site-urile organismelor publice să fie accesibile. Dar ați putea eventual să spuneți în care țări uh, um, Eh, site-urile stau mai bine și în care țări stau mai prost, pentru că ar fi foarte bine să facem schimb de bune practici și să știm cum stau lucrurile. Aștept eh, cu nerăbdare informații suplimentare și discuțiile și cred că, într-adevăr, ar trebui și în Parlament să facem schimb de bune practici. Poate că, Rafael, ar, ai putea să ne arăți eh, ce ai făcut cu pagina ta de internet în următoarea discuție. Și domnul Șațimarhachis, de asemenea, am înțeles că are o pagină de internet care probabil e tot un model. Mulțumesc! Um, Christian? Thank you. Uh, well, yes, Mulțumesc. Da, aș dori să fiu de acord cu toți antevorbitorii mei, pentru că este un lucru foarte bun și foarte important. Sunt uh, în special de acord cu domnul Tarakovski atunci când vorbea despre standarde deschise, pentru că este extrem de important din punctul meu de vedere. Cu cât devine accesibilitatea mai standardizată, cu atât va lucra mai bine, pentru că vorbim de diverse componente care lucrează împreună. Există multe sisteme care n-ar funcționa prea bine separat, ar funcționa mult mai bine combinat. Și tocmai de asta susțin că este extrem de important, pentru că altfel ne-am trezit într-o situație complet ridicolă dacă avem o directivă care spune că toată lumea ar trebui să folosească aceleași standarde, dar în același timp ar fi ilegal pentru oameni să folosească acel, acel standard dacă nu plătesc pentru el. Deci trebuie să găsim niște standarde deschise. Și tot în acest context, scopul este de a oferi armonizare și de a îmbunătăți calitatea. Legislația sub forma unei directive este unul din instrumentele pe care le avem la dispoziție, dar uh, acum avem și mijloacele tehnice necesare pentru a ajuta acest proces. În măsura în care, atunci când UE sau statele membre dezvoltă diverse soluții, ar trebui să încurajăm pe toți să publice acele soluții tehnice ca open source, astfel încât alte state membre să poată prelua soluțiile și fie să le folosească ca atare, fie să le dezvoltă. Raportul ăsta merge mână în mână cu uh, standardele deschise și ar trebui să menționăm uh, acest lucru pentru a încuraja instituțiile europene și statele membre să se gândească la softuri în open source. Mulțumesc! Eu sunt uh, raportorul tău din umbră, trebuie să-ți uh, amintesc. Este un subiect pe care îl urmăresc de foarte multă vreme și cred că principala mea îngrijorare este nu că n-ar trebui să mergem mai departe într-un mod pozitiv, ci dacă aceasta este cea mai bună modalitate de a face lucrurile. Nu vreau să torn apă rece pe uh, entuziasmul dumneavoastră, dar vreau să știu și mă, mă întreb dacă nu există căi mai bune de a face lucrurile. A existat un studiu de impact uh, Uh, cadrul de politici pentru statele membre sub forma unor legi neobligatorii, un soft law, și vorbeam acolo, se vorbea acolo despre fragmentarea pieței. Cred că fragmentarea pieței există tocmai pentru că nu ne ocupăm de servicii care sunt specifice uh, Uh, statelor membre sau sunt specifice în funcție de limbă și organizațiile pe care le-ați uh, menționat pe listă ar uh, diferi foarte mult de la stat membru la stat membru. Mie mi se pare că nu, nu înțeleg cât de eficient ar fi acest proces atunci când uh, s-ar aplica. Uh, Comisia poate să, să lanseze proceduri de infringement în toată Europa uh, atunci când instituțiile din statele membre nu lansează aceste site-uri, mai ales când vorbim despre universitățile locale, spre exemplu. Eu aș putea să scriu un document scurt, dar foarte convingător, uh, și uh, ar, aș putea spune că, în primul rând, deja avem niște standarde, ar trebui să le promovăm și să promovăm interoperabilitatea și accesibilitatea, sunt de acord cu domnul Langstrom. Uh, în al doilea rând, există prevederi importante pentru monitorizare și, așa cum a indicat și doamna Steiler, există o presiune externă din partea organizațiilor de utilizatori și a cetățenilor din statele membre. Și numai așa vom putea avansa și dacă Comisia se concentrează își concentrează ideile și resursele pentru oferirea de etaloane pentru această informație, atunci uh, ar trebui să se ocupe și de colectarea de, de date, astfel încât parlamentarii din statele membre ar avea ocazia să înțeleagă ceva. Apoi, ați vorbit de platformele de frontieră și asta este o problemă care ține de achiziții publice. Atunci când vorbeam uh, despre directiva privind achiziții publice, Uh, am văzut că avem multe instrumente care încurajează uh, agențiile să ofere soluții inovatoare și deci e posibil ca autoritățile publice să colaboreze transfrontalier pentru a veni cu niște soluții inovatoare în termen de accesibilitate și m-aș uita și la bugetul Orizont 2020 pentru a găsi finanțare pentru acest gen de activități. Uh, dacă aș scrie niște propuneri de acest gen, cred că am obține niște măsuri mai rapide și mai eficiente decât uh, uh, am avea în această propunere legislativă care durează foarte mult și care implică și un proces de negociere cu statele membre. Aș vrea să vă lansez această propunere pentru că nu avem o ocazie detaliată să examinăm evaluarea de impact, dar nu v-ați uh, justificat alegerea unei măsuri legislative față de ideile cu care am venit noi până acum. Și vreau să spun clar că nu sunt împotriva realizării de progres real, sub nicio formă. Cum mulți dintre noi am lucrat la asta, Uh, am lucrat și la uh, accesul universal, acolo unde am avut un temei juridic de a ne ocupa de asta pentru a îmbunătăți accesibilitatea. Dar, după ce am citit această propunere, nu sunt convins că este cea mai bună cale de a merge mai departe. S-ar putea să ne convingeți uh, dar cred că uh, comisia noastră, înainte de a merge mai departe cu propunerea legislativă, ar trebui să analizeze și alternativele și poate raportorul ne-ar putea ajuta în acest sens. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Eu cred că este salutar, în principiu, faptul că facem eforturi de a Um, crește cât mai mult libertatea în ceea ce privește internetul. Dar uh, textul care a fost prezentat de comisie ca text legislativ nu sunt foarte sigură dacă e cea mai bună modalitate de a ajunge la acest obiectiv, pentru că sunt foarte multe ambiguități, uh, foarte multe uh, acte delegate care sunt solicitate în text și punerea în aplicare concretă um, nu e foarte clar cum ar trebui să aibă loc, care sunt uh, obligațiile pentru statele membre, uh, referitoare, de exemplu, la autoritățile locale, care sunt uh, responsabile la nivel local. Uh, deci cum anume se va implementa uh, tot acest text până la nivel local? Într-adevăr, e nevoie de o standardizare, susțin acest lucru, și mai ales o interoperabilitate, astfel încât diversele eforturi tehnologice de a crește accesibilitatea site-urilor web să fie um, funcționale și să comunice unele cu altele. În domeniul achizițiilor publice, de exemplu, um, Aici e un domeniu profesional, de exemplu, poate să existe un angajat care, are, care este nevăzător sau uh, nu aude și uh, trebuie organizat astfel uh, spațiul de muncă încât uh, acesta are eventual aplicații informatice speciale pentru a se putea, pentru a putea utiliza anumite site-uri. Dar e vorba de uh, tehnologii și standarde uh, unde, din nou, se pune problema interoperabilității. Pentru că uh, poate nu trebuie să pregătesc neapărat fiecare site web și să-l dezvolt, ci să dau posibilitatea ca printr-o conectare la o altă aplicație, acest site să poată fi accesat și de persoanele cu dizabilități. Eu aș dori ca textul să devină mai uh, clar și mai concret. Doamnă Râle și dumneavoastră? Foarte pe scurt, da, vreau să atrag atenția că mi se pare problematic uh, dacă există o altă parte a comisiei care se ocupă de uh, achizițiile publice. Pentru că am făcut mari eforturi să convingem în primul rând statele membre că uh, e nevoie de aceste eforturi și susținem aceste eforturi, dar eu nu cred că nu are um, rost să încercăm acum să mai facem o chestie separată um, pentru Uh, în loc să ne concentrăm eforturile asupra legislației pe care lucrăm acum pentru ca aceasta să, fie, uh, să aibă succes. Și mi se pare ciudat că sunt unități diferite ale comisiei care se ocupă de aceste lucruri și mi se pare că procedura pur și simplu e îngreunată. Any other comments? Mai sunt și alte observații? să invit comisia să răspundă și apoi vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule raportor. Și domnul Mandes a venit pentru următorul punct, deci uh, nu prea avem timp, dar subiectul este foarte important. Dau cuvântul comisiei pentru a reacționa față de observațiile făcute până în prezent. O să mă întorc la sfera de aplicare. Cred că asta este una din marile probleme. Care este sfera de aplicare? Cele 12 tipuri de site-uri pe care le vedeți fac parte din, uh, etalona, din, cele, din etalonarea de um, e-government la care au semnat statele membre. Și statele membre au promis deja că uh, vor exista variante electronice ale acestor uh, site-uri. Bineînțeles, o să vă gândiți că este o poveste veche de 10 ani și acum am avea o alegere mai bună, dar vreau să spun clar că nu ne referim doar la cele 12 tipuri. Vorbim despre un set minim minim de website-uri, pentru că în spatele lor avem o povară de raportare și monitorizare. Este un minim număr de uh, site-uri care se vor extinde să atingă ținte naționale uh, care vizează uh, aceste site-uri uh, Uh, administrative. Care este numărul minim de uh, site-uri care, discutate în Parlamentul Național, vor, uh, se vor extinde pentru a atinge ținte naționale de pline, ca, în care unele țări sunt, uh, se concentrează asupra uh, site-urilor publice, în alte țări este o variantă și mai extinsă. Deci dacă considerăm că există un număr mai bun în loc de 12, 8 sau 18, Putem discuta uh, lucrurile, deci nu aceste 12 site-uri sunt cele mai importante, ci faptul că vor avea un efect uh, de extindere în cele 23 de state membre și apoi se va crea o gândire în spatele acestor companii care va crea un câmp de luptă egal pentru sectorul privat. Și de acolo avem locuri de, mună, de muncă, atunci când sectorul privat are o soluție bună și standardizată. În ceea ce privește standardele, am avut, am avut standardul ISO, care a apărut în octombrie, care se bazează uh, pe specificațiile tehnice care sunt uh, oferite și nu sunt standarde, sunt uh, doar specificații tehnice. Standardele europene au plecat de mult mai jos decât standardul ISO. Ambele se vor baza pe exact aceleași specificații tehnice. Deci problema standardelor este, de fapt, un punct tehnic, pentru că și la nivel european și la nivel ISO vor exista aceleași specificații tehnice. Vorbim despre standarde armonizate, asta însemnând că UE, standardele UE sunt standardele supreme pentru această uh, directivă. Subiectul este foarte complex și n-aș vrea să petrec prea mult timp uh, să vă explic uh, cum stau lucrurile. Am putea discuta în bilateral acest lucru. S-a vorbit despre standarde deschise. Bine, dacă vă gândiți, uh, statele membre se joacă puțin cu aceste specificații tehnice. Nu prea au multe alegeri, dar se pot juca un pic cu ele standardul european și standardul, standardul ISO reprezintă costuri destul de mici. Nu știu dacă sunt obligatoriu din punct de vedere juridic, dar uh, această problemă standarde deschise sau standard european nu sunt uh, convins. Poate ar trebui să mai discutăm să vedem care este diferența între utilizarea sau neutilizarea statu- uh, standardului european. Pentru că uh, toate statele membre ar trebui să folosească aceleași specificații care să ducă la un standard european. Putem discuta, dar nu știu ce am putea face diferit. Ceea ce a subliniat președintele este foarte important. N-am avut timp să prezint acest lucru, dar am încercat tot ce ați spus. Timp de 12 ani am investit foarte mult, am avut uh, soft uh, law, am avut recomandări, am avut concluzii ale Consiliului, în care membrii Consiliului au uh, produs, au promis să aibă aceste abordări soft și în 2008 au spus, uh, da, aveți dreptate, toate aceste lucruri uh, au logică și promitem să le facem, dar nu pot. De ce nu pot? Pentru că uh, legea cererii și ofertei nu funcționează. Deci există niște ținte naționale, ei au spus, da, e logic, ați făcut o treabă foarte bună, ați promovat standardizarea, deci exact ce ați spus dumneavoastră s-a întâmplat în ultimii 12, 12 ani. Și ei nu au putut să atingă standardele naționale internaționale. 21 uh, de țări au avut standarde care deja au expirat și tot n-au reușit să le atingă. Și nu e vorba doar de costuri. Achizițiile publice, nu înțeleg uh, de ce vi se pare dificil e-procurement. Uh, dar atunci când se uh, achiziționează accesibilitatea, nu, nu se știe ce se cumpără, ce se monitorizează. Deci propunerea noastră este să discutăm cu cei răspunzători pentru aceste lucruri și să uh, stabilim un, un proces clar de monitorizare, să avem un singur standard și un singur cadru de monitorizare pe care să-l poată folosi uh, toată lumea, astfel încât să se asigure încrederea celor care achiziționează aceste servicii pentru a fi sigur că au achiziționat într-adevăr accesibilitatea, pentru că altfel nu o să știe nici ce au cumpărat. Deci, uh, până la urmă, nu vorbim doar despre aceleași uh, specificații și aceleași standarde, ci cum le putem interpreta, cum le putem monitoriza, cum ne putem asigura că într-adevăr le respectăm și asta va ajuta statele membre să-și atingă țintele, pentru că în momentul de față, fără claritate, nu pot face acest lucru. Cam asta a fost pe scurt. Am avut și o întrebare legată de abordarea orizontală. Da, într-adevăr, achizițiile publice reprezintă o problemă, dar trebuie să ne gândim dincolo de site-urile publice, pentru că majoritatea lor sunt dezvoltate prin achiziții publice, dar nu toate. Unele sunt construite, sunt realizate in-house. Și nu, nu vă gândiți doar la modul în care se realizează uh, acest site, ci și uh, la întreținerea lui, pentru că site-ul trebuie să rămână accesibil. Și asta nu se realizează întotdeauna prin achiziții publice, pentru că ceea ce vrem noi, de fapt, este să o facă sectorul public și dacă au un mod de monitorizare clar și au un standard clar, vor fi încurajați și să uh, investească în acest uh, subiect. Actele delegate, ultimul punct, deja lucrez cu statele membre, bine, e uh, un semnal de alarmă pentru toată lumea, suntem dispuși să specificăm exact ce fac aceste acte delegate pentru a crea claritate și dacă găsim o formulare care să uh, ne ajute să renunțăm la actele delegate, e foarte bine. Uh, am explicat deja statelor membre cum să spună clar ce fac actele delegate, există două acte delegate, știm clar de ce există și uh, suntem pregătiți să le uh, punem în detaliu. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste reacții. Cred că a fost o ocazie foarte valoroasă de a demara acest proces. Dar, așa cum ați spus, o să ne mai întâlnim și o să avem și, niște, și o demonstrație. Vrei să închei? Te rog. Și să ne dai și calendarul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, cred că foarte important este, foarte important este evaluarea de impact, pentru că întrebarea se pune, avem nevoie de asta sau nu? Și noi, uh, comisie, uh, trebuie să răspundem la această întrebare. Uh, pentru mine a fost foarte important să ascult părerile colegilor, de aceea le sunt recunoscător pentru uh, cei care au intervenit și dumneavoastră, domnule președinte, ați pus degetul pe rană, pentru că ați spus că uh, este o inițiativă mult prea puternică și care intervine mult prea în profunzime. Dar eu cred că după această discuție putem să uh, pornim uh, ca bază de plecare de la acest document și mulțumesc și comisiei și, într-adevăr, e, după cum v-am spus, un dosar foarte complicat. Sunt 12 aplicații care ar trebui să fie standardizate și abordarea pare să fie extrem de birocratică, să dăm, de exemplu, această obligație de uh, raportare despre care a vorbit doamna Styler, ea trebuie mm, eliminată. Sunt, uh, trebuie să fie mijloace mai uh, moderne de a obliga statele membre să respecte uh, normele. Într-adevăr, domnule Sarkovski, putem să discutăm 12 aplicații mai mult sau mai puțin, cum să facem, dar trebuie să începem uh, cu un set uh, de aplicații prin care să reglementăm situația pentru a oferi o accesibilitate completă în toate statele membre. Fiecare cetățean trebuie să fiecare cetățean are dreptul la să aibă acces la uh, aceste informații și în momentul de față situația este neclară, este fragmentată, e clar că trebuie făcut ceva. Um, mulțumesc uh, pentru această idee de a utiliza standarde deschise și aici am o părere puțin diferită de a comisiei. Comisia spune, bun, asta este situația, dar cred că noi cred că ar trebui să analizăm mai în profunzime lucrurile și să vedem, să alegem un set de standarde și apoi să acestea să fie utilizate. Îmi mulțumesc încă o dată pentru toate contribuțiile și de-abia aștept deja prezentarea și demonstrația de pe 25 aprilie. Mulțumesc! Uh, so, um... Bun, deci o să uh, continuăm discuția în aprilie. Stați puțin că am calendarul greșit, spune președintele. Ne veți trimite raportul pe 22 mai și termenul de depunere a amendamentelor este în iulie, cu scopul de a ajunge la vot până la finalul lunii noiembrie. Bun, deci Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Trecem acum mai departe, pentru că suntem un pic în urmă. O să-i dau cuvântul direct lui domnului Manders, pentru că avem o altă prezentare, așa încât o să-i dau cuvântul foarte rapid pentru a demara acest prim schimb de păreri asupra uh, unui subiect extrem de important, gestionarea colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe, uh, Uh, doamna Galo este uh, raportoare de la Comisia de uh, Responsabilă pe Fond și ne numărăm printre alte comisii, INTA, ITRE, INCO și CULT. Deci domnul Manders ne va spune câte ceva. E, mai sunt și alți raportori din umbră. Domnul Engstrom și doamna McClarkin, care sunt prezenți. Bun, deci uh, aveți cuvântul. De fapt, ar trebui să întreb dacă avem și o echipă din partea comisiei. Da, bineînțeles. Doamna Martin Prentice din partea comisiei, care va putea să reacționeze și să ne ofere o propunere. Domnul Manders. Mulțumesc, domnule președinte. Calendarul pe care l-am definit uh, în acord cu doamna Galo este foarte bun, ceea ce înseamnă că putem incorpora toate deciziile noastre în uh, activitatea Comisiei Jurii. Uh, scopul abordării mele, pe care am uh, confirmat-o și cu raportorii din umbră, care au subliniat cu toții că este o abordare foarte bună, trebuie să avem mai multă transparență pentru utilizatori, consumatori și deținătorii de drepturi și să protejăm drepturile artistului pentru moment, organizațiile care colectează banii sunt organizații foarte puternice și plătesc artiștii cu uh, foarte mare întârziere, chiar după un an. Deci, uh, artiștii nu știu uh, ce sumă vor primi și cum este calculată această sumă și trebuie să plătească companiei de colectare fără să știe uh, cum este uh, calculată această sumă, cât trebuie să plătească și deci nu știu cum este hotărâtă această sumă și ce se ascunde în spatele ei. Evident, va trebui să discutăm și despre ofertele online, pentru că astea, evident, sunt transfrontaliere și trebuie să avem o abordare europeană. Una dintre ideile pe care le-am uh, pus în acest raport este că dacă ai un furnizor care oferă servicii online, poți pur și simplu să-l plătești pe furnizorul respectiv. Asta este cea mai simplă metodă și cea mai rapidă, dar există și alți oameni care oferă servicii. Eu am solicitat un ghișeu unic, One Stop Shop, uh, și de ultima dată am făcut o comparație. Nu, nu încerc să înființez un nou departament guvernamental, dar am făcut o comparație cu colectarea de impozite. Taxa pe apă și așa mai departe. Și ai un formular care îți spune exact cât trebuie să plătești și cui. Asta este analogia mea. Da, și nu sunt în favoarea unui departament suplimentar uh, guvernamental uh, care să se ocupe de asta, dar cred că ar trebui să avem o organizație centrală de gestionare. Și cred că este important uh, să existe o factură cu un calcul de preț foarte clar și costurile uh, organizației care gestionează drepturile. Deci e o distinție clară aici. Uh, cred că aceste organizații de colectare trebuie să coopereze astfel încât să se asigure că fiecare utilizator primește o singură factură. Trebuie să se stabilească un termen limită cât uh, timp poate să treacă înainte ca organizația centrală de colectare să plătească uh, drepturile artistului. Aceste organizații au foarte multe lichidități pe care trebuie să le plătească artiștilor, dar ei investesc și nu-i mai dau artiștilor. Și vrem să împiedicăm să investească în uh, investiții cu uh, grad ridicat de risc. Deci, aceste uh, societăți de colectare, cum sunt ele numite, uh, nu pot face discriminare împotriva altor societăți de colectare sau nu le pot da afară. Deci dacă vine cineva dintr-o altă parte a Europei, nu ar trebui să existe niciun fel de discriminare. Cred că este important ca drepturile de autor și redevența pe care consumatorul trebuie să o plătească să fie transparentă, astfel încât să știe exact ce trebuie să plătești. Pentru că deocamdată este extrem de neclar și ajung la ultimul și există mari diferențe între ele și ajung la ultimul meu punct dacă sunt diferențe, nu cred că acest subiect ar trebui să fie rezolvat în instanță cu ajutorul avocaților. Pentru că asta se întâmplă în momentul de față. Dacă nu plătești, ești amenințat cu uh, instanța. Deci există costuri mari implicate. Ambele părți trebuie să plătească avocat și eu sunt avocat și dacă mi s-ar cere să mă ocup de un asemenea caz, uh, mi s-ar părea o modalitate foarte bună de a câștiga bani buni. Uh, dar nu, nu uh, încerc să uh, obțin uh, lucru de care nu este nevoie. Deci trebuie să avem un fel de înțelegere, un fel de um, rezolvare amiabilă a situației care să implice consumatorii și artiștii pe de-o parte și uh, agențiile de colectare. Deci trebuie să existe o formă de uh, rezolvare a disputelor care să fie clară și directă, astfel încât să nu trebuiască să ajungi în instanță. Asta o să pun în raportul meu pe care o să-l depun pe 25 aprilie. Sunt curios să aud părerile colegilor, o să știu dacă sunt de acord și dacă putem aduce, ajunge la un acord unanim. Știu că va fi dificil, dar sper că vom încerca. Mulțumesc foarte mult! Good, thank you. Uh, mulțumesc și eu! Acum vom asculta raportorul din umbră, cine vorbește din partea socialiștilor, doamna Gebhardt. Evelyn? Uh, uh, da, da, PP-ul poate să înceapă dacă dorește. Da, nu, puteți, puteți începe dumneavoastră. Da, Sabine. Nicio problemă. În primul rând, eh, mulțumesc pentru această prezentare lui Tony Manders. Eu eh, consider că acest ghișeu eh, unic, e bine, pe mine nu mă convinge atât de tare, după cum v-am spus și la întâlnirea cu raportorii din umbră. Pentru că nu știu dacă e bine să mai avem încă un nivel uh, de supraautoritate, deasupra autorităților care există deja, um, ca până la urmă uh, să mai existe un nivel unde să se um, verifice toată contabilitatea, uh, toate conturile societăților de gestiune colectivă. Da, într-adevăr, susțin ideea că pe termen lung uh, demersul este important, mai ales pentru utilizatorii acestor licențe. Um, o, cineva care are o întreprindere și are nevoie să uh, descarce uh, muzică de pe internet, pentru a o utiliza în afacerea sa, în producția sa, e bine ca pentru a, acești oameni uh, să fie mai transparentă și mai simplă situația și să știe exact care sunt drepturile, unde trebuie să le plătească și așa mai departe. Deci, eu cred că e bine să încercăm să creăm un fel de bază de date europeană în care toate drepturile și toate licențele să fie, uh, să apară clar și utilizatorul să poată intra în baza de date și să uh, își procure de acolo toate informațiile de care are nevoie, um, care drepturi sunt, uh, acoperă care opere, unde trebuie să le plătească. Um, deci, așa ceva aș putea să-mi imaginez, dar uh, încă o nouă autoritate sau organizație sau instituție supra, deasupra celorlalte, nu mi se pare că ar crea prea multă transparență și mi se pare că mergem prea departe. Dar ce trebuie să facem este și poate sunt membru în Comisia de Cultură și de asta am această perspectivă. Eu cred că societățile de gestiune colectivă um, pe lângă uh, funcția lor uh, comercială, trebuie să preia și o funcție foarte importantă culturală și de societate și să, pentru că ele sunt garant al diversității culturale, pentru că mai ales micii uh, artiști, uh, uh cei mai puțin cunoscuți, Um, se bazează pe astfel de societăți de gestiune colectivă și nu pot să își comercializeze prin marile uh, case de discuri uh, operele mai departe. Deci ele sunt foarte importante din punct de vedere cultural. Propunerea se focalizează foarte mult asupra pieței uh, muzicale și nu se referă și la domeniul audiovizual, cu toate că în domeniul audiovizual um, este foarte important pentru că uh, și aici se utilizează um, uh, opere muzicale și pot ajunge, se pot ajunge la probleme referitoare la drepturi. Și cred că ar trebui ca licențierea transfrontalieră să fie promovată. Mi se pare că nu este cuprinsă suficient în text și e nevoie de niște structuri care uh, să poată ajuta societăților de gestiune colectivă um, cooperarea în uh, acest domeniu. Poate chiar societățile de gestiune colectivă pot să um, își extindă activitatea la nivel uh, transfrontalier pentru a ajuta tuturor uh, titularilor uh, de drepturi și de licențe să își desfășoare activitatea la nivel transfrontalier. Cred că e foarte important să găsim un echilibru între cererile către cerințele către societățile de gestiune colectivă și către utilizatori. Um, s-a spus uh, că, într-adevăr, e o problemă în sensul că durează foarte mult până când societățile de gestiune colectivă plătesc uh, redevențele um, titularilor de drepturi. Și trebuie să vedem unde e problema. Uh, e o problemă de lipsă de date? Durează până când societățile de gestiune colectivă primesc banii de la utilizatori? Sau um, unde anume se blochează procesul sau se încetinește? și uh, nu se poate să, nu ne putem imagina că uh, încă societățile de gestiune trebuie să aștepte până primesc documentele scrise, semnate uh, de mână. Cred că, într-adevăr, ar trebui uh, ca acest uh, proces să ducă la o, uh, o procedură mm, electronică să fie, care să fie ușor de utilizat uh, și să putem lucra cu sisteme um, electronice care să funcționeze bine. De asemenea, uh, mai sunt și alte puncte care trebuie îmbunătățite. Să ne gândim, de exemplu, la niște norme mai clar referitoare la timpul de acordare a unei licențe sau uh, de plată a unor, uh, a plăților, a facturilor, um, foarte adesea am înțeles că se întâmplă că utilizatorii primesc foarte târziu uh, um, facturile pe care trebuie să achite și trebuie să vedem exact unde anume în acest proces putem să îmbunătățim lucrurile. Apoi, um, transparența în desfășurării activităților în societățile de gestiune colectivă este foarte importantă și cred că e un pas bun pentru că uh, tocmai e vorba de gestiune colectivă și uh, artiștii sunt, uh, de fapt, parte a uh, societăților. Și totuși cred că aici propunerea comisiei merge puțin prea mult în detaliu. Uh, și cu prea multe cerințe și prea multe uh, dispoziții impuse, s-ar putea ca din nou să ajungem să încetinim procesele care se desfășoară în societățile de gestiune uh, colectivă. Deci să găsim un echilibru aici și să vedem unde anume are sens să intrăm mai mult în detaliu și unde nu. În ceea ce privește licențele multiteritoriale, uh, există la articolul 33 uh, uh, o derogare care mi se pare că e bună, dar care ar trebui mutată la articolul 2 pentru a putea discuta despre acest uh, lucru. Și mă deranjează um, faptul că se spune că directiva privind serviciile este aplicabilă și acestui text și nu știu exact în ce măsură această trimitere este pozitivă, pentru că uh, Uh, dacă ne uităm la uh, diferențele de reglementare între statele membre, în ceea ce privește societății de gestiune colectivă. Vedem că sunt țări care au, uh, care au reglementat foarte puternic acest domeniu și aproape că se ajunge la o uh, discriminare și la o dezavantajare a celor care deja aplică cerințele prin legislația națională față de cei care nu aplică aceste cerințe pentru că legislația este mai uh, laxă. Uh, gestiunea financiară, la articolul 10, alineatul 2, de exemplu, mi se pare că dispozițiile nu sunt foarte clar formulate. O societate de gestiune colectivă nu ar trebui să aibă propria, uh, propria avere și veniturile trebuie să plătească costurile operaționale, dar nu uh, are voie să acumuleze un uh, capital ci este obligată ca, într-un anumit termen, să plătească uh, banii acumulați. Uh, și, într-adevăr, sunt unii care își fac treaba mai bine și alții care își fac treaba mai prost. E bine să avem o reglementare, dar să o formulăm mai clar. Și, eh, foarte pe scurt, la sfârșit, mai multă transparență. Da, într-adevăr, um, e nevoie de reguli care să fie mai clare, mai transparente și mai bine, mai ușor de înțeles de ambele părți. Mulțumesc, într-adevăr, pentru această contribuție foarte extinsă, care arată complexitatea acestei propuneri. Doamna Gephardt, pentru Social și Democrație. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, Iosef Weidenholzer, m-a rugat să uh, îl înlocuiesc astăzi pentru că uh, a trebuit să plece acasă ieri, fiindcă Lufthansa a anunțat uh, grevă și din acest motiv nu a putut să fie astăzi aici. Dar m-a rugat să vă transmit că va fi prezent uh, pentru a discuta acest subiect pe viitor. Și dânsul mulțumește domnului Manders pentru buna colaborare și consideră că sunt multe puncte la care se poate colabora foarte bine, dar există și niște puncte unde ar trebui regândite puțin lucrurile. Acest uh, ghișeu uh, unic um, care a fost menționat, această autoritate, um, am uh, și eu o, observație de făcut. Um, considerăm că dezvoltarea pieței digitale este foarte importantă și din acest motiv propunerea Comisiei Europene uh, este salutară. Colegul meu consideră că sunt câteva puncte care ar trebui analizate cu mare atenție, mai ales uh, societățile de gestiune uh, colectivă. Uh, aici există o mare incertitudine juridică și o foarte mare netransparență uh, cu privire la modul în care își desfășoară activitatea societății de gestiune colectivă și așa cum au spus și alți colegi, întrebarea este cum se calculează uh, redevențele, veniturile provenite din drepturi, care sunt termenele de timp pentru plată, uh, și care sunt motivele pentru întârzieri. Pentru că se poate întâmpla ca uh, artiștii să trebuiască să aștepte poate chiar trei ani sau mai mult pentru a-și primi uh, redevențele, ceea ce e inacceptabil, pentru că ne gândim că și ei trebuie să plătească și să poată să trăi de pe urma artei lor. Nu toți sunt milionari ca mari, marile staruri. Există foarte mulți artiști care, din potrivă, uh, sunt la limita subzistenței și, de fapt, asta e majoritatea, e aplicabil în cazul, în cazul majorității artiștilor. În acest context, uh, sistemele extrem de complicate din momentul de față sunt foarte problematice și, într-adevăr, trebuie um, făcut ceva aici. De aceea este salutară această dorință de a simplifica și de a uh, armoniza regulile cu privire la licențierea um, transfrontalieră. De asemenea, posibilitatea de a acorda licențe multiteritoriale uh, sau chiar multiple um, și faptul că Bun, trebuie, așa cum am spus, să analizăm toate aceste chestiuni. Punctele importante pentru Comisia IMCO sunt la capitolul 1 uh, și la capitolul 2, consideră domnul Weidenholzer, și anume, cum uh, putem să asigurăm o ofertă uh, mai bogată și mai diversă de servicii digitale astfel încât uh, să se creeze mm, o mai mare uh, echitate și un sistem mai corect uh, între toți cei implicați. Și odată cu dimensiunea online, există tot mai multe licențe alternative, ceea ce înseamnă pentru mulți artiști că din păcate, nu pot să profite de pe urma acestor posibilități pentru că uh, contractele pe care le au deja cu societățile de gestiune um, îi împiedică să utilizeze posibilitățile online și de aceea la articolul 6 um, condițiile pentru membrii uh, societăților de gestiune colectivă ar trebui să fie clarificate. Mm, nu vreau să citesc tot ce mi-a transmis colegul meu, dar eu cred că uh, transparența și uh, asigurarea fluxului de redevențe în timp util, um, eliminarea derogărilor și a excepțiilor, uh, sunt toate puncte care trebuie discutate și soluționarea alternativă de la articolul 36 este salutară și în comisia noastră deja am uh, văzut foarte bine cum pot fi reglementate astfel de chestiuni. În ceea ce privește licențele, lipsa de claritate cu privire la procesul de licențiere a muzicii pentru servicii audiovizuale și uh, lipsa transparenței în domeniul repertorului muzical uh, sunt um, domenii care trebuie analizate. Obiectivele acestei directive sunt următoarele. O ofertă mai diversă și mai uh, bogată de servicii digitale, o mai mare corectitudine și echitate între toți participanții, adaptarea la uh, era digitală, promovarea și facilitarea acordării de licențe multiteritoriale, armonizarea diverselor sisteme și a standardelor europene, o mai mare concurență între societățile de gestiune colectivă și transparența uh, societăților de gestiune colectivă. Sunt toate subiecte pe care colegul meu uh, m-a rugat să le uh, enumăr și cred că, într-adevăr, uh, complexitatea acestei probleme ne arată și cât de importantă este problema și că avem nevoie de soluții. Mulțumesc! Well, thank you very much indeed. Mulțumesc și noi foarte mult pentru un răspuns foarte cuprinzător. Thank you. Uh, this week in... Domnul Engstrom, Mulțumim. De săptămâna asta chiar am avut o audiere cu privire la acest raport și un schimb de păreri pe care l-am avut ieri. Și și am avut impresia de la jurii că această comisie um, este în favoarea uh, propunerii, în vreme ce aici nu am aceeași impresie. Pentru mine, cel mai important lucru, așa cum au spus și colegele noastre, este faptul că artiștii nu sunt plătiți la timp și așa cum trebuie. În evaluarea de impact a comisiei se spune că societățile de gestiune colectivă au colectat 5,7 miliarde de euro pe care încă nu le-au distribuit artiștilor. ei sunt cei care au drepturile de autor. Deci avem nevoie de mai multă transparență, de mai multă răspundere și avem nevoie de reguli clare pentru plăți. Articolul care mă interesează este 12.2. Dacă o societate de gestiune colectivă a colectat deja banii, poate să îi păstreze și să-i folosească în scopuri proprii. Mie mi se pare că acesta este un stimulant pentru aceste societăți să nu plătească banii așa cui, uh, cui trebuie să-i plătească. Nu cred că ar trebui să răsplătim societățile pentru întârzierea artiștilor doar uh, permițându-le să plătească banii. Cred că fiecare stat membru trebuie să aibă un anumit fond în scopuri culturale. Bibliotecile care trec uh, operele în uh, format digital trebuie să plătească anumite compensații. Cred că uh, acesta este unul dintre scopurile în care ar putea să fie folosit acest uh, fond. Și firește, pentru uh, activități precum uh, uh, sprijinirea culturii uh, la nivel național. În fine, acestea sunt lucruri pe care să le decidă statul membru. Ideea este să nu uh, încurajeze societățile de gestiune să nu plătească artiștii la timp. Există mai multe detalii, dar eu mă voi opri aici deocamdată. Și am sentimentul că um, și jurii și această comisie sunt aproximativ de aceeași părere. Mulțumesc foarte mult! E foarte util că uh, dumneavoastră sunteți uh, activ și la jurii. Doamna McClarkin Mai dorește cineva să intervină pentru că suntem uh, în întârziere puțin. Uh, și, și, deci doamna McClarkin și apoi doamna Martin Pratt. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, susțin uh, obiectivele Comisiei pentru a îmbunătăți guvernanța și transparența societăților de gestiune, dar și pentru încurajarea licențelor multiteritoriale și utilizării online. Ar fi un pas foarte important pe această piață. Trebuie să spun că nu, nu uh, vreau să îl descurajez pe domnul, uh, pe domnul raportor, dar nu sunt una dintre susținătoarele ghișeului unic. Uh, am avut multe reuniuni cu mulți dintre uh, actorii interesați și nu ar fi în beneficiul acestora acest ghișeu unic. Lucrurile sunt uh, foarte detaliate și nu trebuie să împovărăm și mai tare uh, uh artiștii. Dar cred că trebuie să ne concentrăm pe facilitatea acestor licențe multiteritoriale și, teritoriale și îmbunătățirea um, uh, licențierii pentru operele digitale online. Pentru că trebuie să simplificăm procesele deja existente și uh, să facilităm întregul, întregul proces de licențiere. Poate putem găsi o soluție pentru a ne asigura de eficiența costurilor uh, pentru cei care uh, doresc astfel de licențe. Putem să consolidăm această directivă în mai multe domenii, de exemplu, atunci când se propune definiția uh, la articolul 3 a societății de gestionare. Se vorbește despre organizație cu membri, lucru care ar putea să limiteze domeniul de aplicare al directivei. De exemplu, la, am putea să includem și agențiile guvernamentale. Dacă nu sunt incluse, este dificil să creăm acest, uh, aceste um, drepturi de pornire egale. Articolul 12, acolo am și eu uh, aceleași preocupări ca și colegul nostru cu acea perioadă de 5 ani uh, după care societatea de gestiune colectivă poate să păstreze banii. Trebuie să căutăm soluții pentru acel fond despre care vorbea domnul, uh, colegul nostru. Trebuie să ne asigurăm că Uh, societățile de gestiune vor distribui veniturile artiștilor la timp și în mod corect și astfel um, aceștia vor putea să trăiască mai bine și în consecință să creeze mai bine, lucru care va fi în beneficiul nostru, acest ciclu creativ. Vom avea uh, opere de calitate care um, vor uh, fi și în beneficiul artiștilor și al nostru. Mulțumim foarte mult! O, voi asculta cum, o vom asculta acum pe doamna Martin Pratt, vreo două minute, dacă dânsa dorește să răspundă raportorilor din umbră, pentru că uh, ne grăbim și aș fi vrut să vă acord mai mult timp. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu subcintă și uh, mă bucur, în primul rând, că m-am întors la IMCO uh, să discutăm despre această directivă. Comisia consideră că uh, această cooperare cu Parlamentul pe această directivă este foarte importantă. Parlamentul ne-a cerut această directivă de multă vreme și a avut un răspuns foarte prompt imediat după ce am depus directiva, propunerea de directivă. Sunt mult mai activă aici, se pare, decât uh, la mine în, uh, în DG și mă bucur acest lucru. Motivul uh, pentru care am uh, depus unele prevederi au, a fost deja menționat de către uh, colegii dumneavoastră. Este vorba despre transparența societăților, de participarea membrilor în cadrul acestora, de gestiunea fondurilor. Și un alt domeniu problematic în ultimul deceniu a fost adaptarea la uh, piața unică digitală și mai ales la nevoile uh, licențelor multiteritoriale pentru furnizorii de servicii online. Aceste probleme se află la baza prevederilor din directivă și a structurii acesteia. După cum ați văzut, uh, Uh, titlul 2 acoperă, reprezintă toate tipurile de uh, societăți uh, de gestiune colectivă și toate drepturile pe care le gestionează. Apoi, în ceea ce privește problemele online legate de um, operele muzicale. Doi dintre colegii dumneavoastră au vorbit despre, au întrebat ce se întâmplă cu domeniul audiovizual în acest caz și licențele multiteritoriale. Acestea sunt menționate, dar este vorba despre două situații diferite. Una este ascensiunea producătorilor și a interpreților care și autorilor care în mod normal, primesc licența direct de la producători. Deci aici n-ar fi probleme cu gestiunea colectivă și posibilitatea de a acorda o licență. De aceea nu ne ocupăm de această parte. Dar se vorbește în directivă despre utilizarea muzi- muzicii în domeniul audiovizual. De exemplu, muzica în filme sau în videoclipuri Uh, este nevoie de o licență pentru um, utilizarea unei bucăți muzicale în aceste cazuri. Doresc să vă amintesc că am încercat să atingem un echilibru între detalii și, în, și uh, de, as, am um, ținut cont și de faptul că există mai multe tipuri de societăți de gestiune colectivă în statele membre. Am ținut cont de aceste diferențe specifice și dacă putem să îmbunătățim textul în acest sens, ne vom bucura mult să o putem face. După cum a spus, ați spus și dumneavoastră, este foarte important, sunt foarte importante licențele multiteritoriale și nu doar pentru a asigura că uh, societățile colective uh, sunt pregătite pentru acest nou scenariu în care licențele sunt uh, acordate mult mai greu, dar uh, și în sensul în care trebuie îmbunătățit uh, repertoriul deja existent. Nu voi intra în detalii, dar uh, cu siguranță vă voi sta la dispoziție pentru a discuta detaliile și uh, Um, suntem deschiși la acest ghișeu unic, dar, um, după părerea noastră, ar fi un pic prea birocratic. În fine, vom discuta cu raportorii cu privire la ideile lor. Mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumim și noi foarte mult și ne bucurăm întotdeauna că vă avem aici. Domnul Mandels, doriți să faceți o concluzie și să vorbiți despre calendar? Sau dacă aveți ceva de adăugat? înainte de a trece la vot. Da. Am o întrebare pentru comisie, pentru că to- toată lumea vorbea despre acest, uh, aceste șanse de pornire egale și despre concurență. Dacă trebuie să plătesc doar uh, o singură organizație, atunci nu există concurență. Săptămâna viitoare vom trimite proiectul uh, pentru traducere, apoi îl vom discuta în 25 aprilie, 14 mai termenul limită pentru amendamente și vom vota în comisie 18 iunie și uh, apoi în uh, iulie în plenară. I'm sorry we've run over a bit, but I think it was definitely am depășit puțin timpul, dar uh, cred că a meritat. Vom trece acum mai departe uh, la voturi avizul cu privire la trialurile clinice. Am discutat amendamentele de compromis ieri, deci cred că putem trece la vot. Avem nevoie de cartele, deci vă rog frumos să le aveți la dumneavoastră. Doamna Pendergast, sp spuneți-mi, vă rog, că aveți cartela. Îmi cer scuze, domnule președinte. Nu am cartela la mine. Atunci o să vă supraveghem, spune domnul președinte. Uh, so is everybody ready? Gata? În regulă. Haideți să începem. Domnule Bușoi, aveți ceva de adăugat sau putem trece direct la vot? În regulă. Amendamentul 59, domnul Juvan, pentru. Voturi pentru. Haideți să trecem la verificarea electronică. Are toată lumea cartela? Ați introdus-o? Doamna Prendergast uh, este împotrivă. Am închis votul. 23 împotriva 11. 23 pentru 11 împotrivă. Amendamentul 61. Votul pentru. Votul împotrivă. Se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Vom verifica că e cam aproape. E cam strâns scorul. Douăzeci la 15 se adoptă. 63 pentru împotrivă se adoptă. 64 este retras. 65 pentru împotrivă se adoptă 66, 67 retrase, 68 pentru. Verificăm totuși. Amendamentul 68, am deschis votul. Se respinge cu 17 la 18. Amendamentul 69 de doamna Verniu pentru. Împotrivă. Se respinge. 71 cu amendamentul oral al domnului Juvin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 75 și 76 pentru, împotrivă, se respinge. 77 pentru, împotrivă, se adoptă. 78 pentru, va trebui să verificăm. La 78 79 pentru. Împotriva, haideți să verificăm totuși. La 79. Am închis votul. Se respinge pentru că e egal. 80. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 81. Vot pe părți. Partea 1. Ă, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 82. Partea 2. Pentru. Pentru. Împotrivă. Deci se adoptă 82 în totalitate pentru, împotrivă, se respinge. 83 și 84 pentru, împotrivă, se respinge. 85 pentru, împotrivă, se respinge. 86 pentru, împotrivă, se respinge. 87 pentru, împotrivă, se respinge. 90 pentru, potrivă, se respinge. 91 pentru, împotrivă, se respinge. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, se respinge. 100 pentru, împotrivă, se adoptă. Haideți să verificăm totuși. La 100. Se adoptă cu 20 la 5, 15. 101. Pentru. Pentru, împotrivă, se adoptă. 102 pentru, um, pentru, împotrivă, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, se respinge. 104 pentru, împotrivă, se adoptă. Avem un vot în bloc cu amendamentele orale ale doamnei McClarkin și un nou uh, considerent, un întreg pachet. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci în bloc. 113 pentru, împotrivă, se respinge. 115 pentru, împotrivă, se respinge. 117 al domnului Juvan pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva, se adoptă. 120 pentru și vom verifica electronic la 120. Am închis votul se respinge, pentru că este egal. A, de nu, sunt 18 voturi împotrivă la 17 pentru, deci se respinge. Amendamentul 10 al domnului Bușoi pentru, împotrivă, se adoptă. Amendament de compromis 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 118 pentru, Împotrivă. Se adoptă, clar. 123, domnul Juvan, pentru împotrivă se adoptă. 124, pentru împotrivă se respinge. 128, pentru împotrivă se respinge. 129, pentru împotrivă se respinge. 131 retras, 130 pentru, împotrivă, se adoptă. 121 și este o notă aici că a fost mutat, dar oricum votăm aici. 121 pentru, împotrivă, se adoptă. 110 pentru, Trebuie să verificăm. La amendamentul 110 am deschis votul. Am închis votul. Se respinge cu 16 la 19. Amendamentul 9 și amendamentul 12 împreună, pentru împotrivă, se adoptă 13 pentru împotrivă, se adoptă 132 pentru, împotrivă, se adoptă 133 cu amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru. Împotrivă se adoptă amendamentul 15 se adoptă 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 cu amendamentele orale și un nou considerent pentru, împotrivă, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, se, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144, nu 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 și 148 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, Liberalii sunt pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, clar. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150 pentru. Să verificăm. 15. 150 the vote's closed. La 150 s-a închis votul și este respins. 151 este vot pe părți. Cine este pentru prima parte? A, împotrivă, prima parte e adoptată, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru. Împotrivă. 154. Verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă 16 voturi pentru, 14, 15 împotrivă. 156 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, verificarea electronică. 158. The vote's closed. S-a închis votul. 20 pentru 15 împotrivă, 159 care este compatibil. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 15 voturi pentru, 19 împotrivă, 160 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 161. Pentru. Verificarea electronică 161. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Verificarea electronică. Se a închis votul. Se respinge. 17 pentru 17 împotrivă. Amendamentul 169 pentru. Să deschidem votul. 169. E un vot iarăși foarte strâns, s-a închis votul. 21 de voturi împotrivă, 13 pentru, se respinge, 170 pentru, împotrivă. Se adoptă 171 pentru. Să verificăm electronic, 171. S-a închis votul. 21 de voturi împotrivă, 13 pentru. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă. Se adoptă. 174 pentru, împotrivă. Se respinge. 175 pentru. Încă o dată, împotri ă, pentru, împotrivă. Se respinge. 176 pentru, împotrivă. Să verificăm. 176. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 14 împotrivă. 178 pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 179 pentru. Împotrivă. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 180 vot pe părți pentru. Împotrivă. Prima parte se adoptă, a doua parte pentru. S-a deschis votul pentru a doua parte. Se adoptă, dar trebuie să verificăm. Da, 18 pentru, 15 împotrivă, 181 pentru, împotrivă. Se respinge amendamentul 22 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă, 182 pentru. Să verificăm. S-a închis votul. 18 pentru, 15 împotrivă se adoptă. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 185 pentru. Să verificăm. 185. S-a deschis votul. S-a închis votul, 20 de voturi pentru, 13 împotrivă, 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 187 pentru, împotrivă, se respinge, 188 pentru, împotrivă, se adoptă, 190 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 189 pentru. Împotrivă. Se respinge. 191 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 192 pentru. Împotrivă. Se respinge. 193 pentru. Împotrivă se adoptă. 194 pentru, împotrivă, se respinge. 116 pentru, să verificăm. 116. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 17 împotrivă. Se respinge. 195 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 196. Nu. Îmi cer scuze, spune președintele. 26 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 196 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 197 pentru, împotrivă, se respinge. 198 pentru, împotrivă, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 200 pentru,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 Trecem la considerente acum. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 abțineri se adoptă. 155 devine caduc. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă. Sunteți pentru?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 S-a închis votul. 19 voturi pentru, 14 împotrivă. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum deschidem votul pentru propunerea finală. S-a deschis votul. Și trebuie să înregistrăm. S-a închis votul. Doamna Pendergast este împotrivă, deci se adoptă cu 19 voturi pentru, 13 împotrivă și nicio abținere. Vă mulțumim foarte mult, domnule Bușoi. Știu că acum veți discuta cu Comisia ENVI. Înainte să plecați, o să vă rog să aprobați în mod formal, prin vot, noul calendar pentru sesiuni, care a fost modificat ca urmare a, reviziuni, a modificării apărute în octombrie. Cine pentru, cine împotrivă, se adoptă. Vă mulțumim foarte mult, le mulțumesc uh, tuturor celor care au venit astăzi să voteze și trecem acum la avizul doamnei Gebhard și la discutarea amendamentelor. Îmi pare rău că suntem uh, puțin cam în urmă, dar cred că putem să ne mișcăm foarte repede. O să-i rog pe cei care nu rămân în sală să plece în liniște ca să putem continua ordinea de zi. Avizul doamnei Gerhard îi dau cuvântul pentru a-și prezenta acest aviz și amendamentele. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Vreau să vă mulțumesc pentru cele 51 de amendamente pe care le găsesc constructive și pozitive și cred că pe baza lor putem să facem un aviz foarte bun referitor la reindustrializarea Europei în scopul promovării competitivității și a sustenabilității. Și vreau să repet uh, un lucru pe care l-am spus data trecută. Consider că e foarte bine că Uniunea Europeană se discută din nou despre politica industrială. Pentru că situația de criză în care ne găsim astăzi ne arată că avem nevoie de o bună combinație între servicii și industrie, astfel încât dacă o parte uh, e puțin mai slabă, să avem cealaltă parte să se compenseze și să avem o evoluție pozitivă în Uniunea Europeană. Deci mi se pare extrem de important acest subiect. De asemenea, mi se pare foarte bine că și noi în Comisia IMCO putem să ne implicăm în această dezbatere, pentru că e vorba de piața internă aici. Și știm că în Uniunea Europeană evoluțiile politicii industriale sunt foarte, foarte diferite în statele membre. Am fost rugată să Mm, mă refer la, acele, la amendamente, nu o să comentez cele 51 de amendamente, dar eventual să vă dau o perspectivă de ansamblu asupra felului în care uh, văd aceste amendamente și eventual să le prezint uh, defalcate în funcție de colegi. Vreau să-i mulțumesc domnului Șații Marcachis pentru o serie întreagă de amendamente foarte pozitive care uh, îmbunătățesc documentul meu. De exemplu, amendamentul 4 merge exact pe linia a ceea ce v-am spus. Mm, se constată, constatați și dumneavoastră, puternica scădere a producției industriale în zona periferică a Europei și că e nevoie să promovăm măsuri pentru a avea o distribuire uniformă a producției industriale în Europa. Suntem un totul de acord. De asemenea, uh, Uh, amendamentul 26 uh, care se referă la băncile naționale de investiții pentru IMM-uri, acestea trebuie într-adevăr să fie susținute și cred că este o linie pe care întotdeauna comisia noastră a susținut-o cu o mare majoritate. Sistemul dual de educație și de formare referitor la uh, calitatea producției industriale și la creșterea durabilă în Europa îl susțin, mai ales în Germania am avut experiențe foarte bune și uh, cred că ar fi foarte bine dacă și alte state pot să ia exemplu și sigur că pe doamna Weiler cred că o bucură că uh, amendamentul său 45 uh, și anume uh, punerea în aplicare cât mai repede a directivei privind întârzierea plăților este un punct de asemenea foarte important. Pentru că mm, acest, uh, această aplicare ar uh, servi mai ales uh, IMM-urilor, dar și restului uh, operatorilor economici. Vreau de asemenea să-i mulțumesc și doamnei Comi pentru amendamentele 11 și 25 care merg aceast- în această direcție și anume cercetare și inovarea trebuie să fie promovate pentru că asta sunt uh, începutul și sfârșitul practic, pentru că nu putem să concurăm cu alte părți ale lumii decât prin creativitate, inovare, cercetare. Și, de asemenea, punerea în aplicare mai bună a legislației europene este un eh, aspect pe care îl subliniem uh, în mod repetat. De asemenea, am o mare simpatie pentru amendamentele domnului Handel, chiar dacă modul în care sunt formulate poate nu se potrivește cel mai bine în raportul meu, dar cred că e foarte bine că uh, eh, cer o politică europeană uh, Uh, în materie de grupuri, într-adevăr, pentru, a, pentru colaborarea între întreprinderi, între furnizori, prestatori de servicii, instituții de cercetare. Vreau să-i mulțumesc și domnului Rochefort pentru amendamentele 6 și 7, care sunt foarte importante. Durabilitatea um, economiei noastre trebuie să fie consolidată pentru a consolida și fondurile pentru cercetare și dezvoltare. Salută această inițiativă. Um, există și o serie de amendamente care pun uh, probleme și anume amendamentele 4, 34, 37 și 38. Uh, uh, Va trebui să mai discutăm. Sunt amendamente uh, care tratează un domeniu foarte important din uh, raportul meu, dar uh, îl, îl slăbesc, îl diluează sau chiar îl elimină, și anume e uh, domeniul în care eu cer o abordare holistică și în ceea ce privește politica industrială. Uh, și spun uh, în uh, avizul meu că această politică nu e doar o politică economică, ci e și politică socială, uh, politică privind protecția consumatorului și politică de durabilitate, așa cum a spus și doamna Pietikainen în amendamentul său. Și ar fi păcat ca acest amendament să fie pur și simplu uh, eliminat din text, pentru că astfel nu putem să, să progresăm, pentru că e o politică um, pentru întreprinderi, dar în același timp pentru oameni și uh, cred că vrem cu toții să le lăsăm uh, copiilor și nepoților noștri și un mediu în care să poată trăi și de aceea nu sunt de acord că tocmai aceste domenii să fie um, slăbite sau chiar eliminate din text. Și de aceea um, în amendamentele uh, mele 49 uh, și 40 tocmai vreau să consolidez exact acest aspect, pentru că nu am avut suficient uh, loc în textul inițial. Consider că e nevoie de o mai puternică consolidare a impozitării întreprinderilor în Uniunea Europeană și mai ales date fiind evoluțiile actuale din Cipru, de exemplu, ceea ce ne arată că cetățenii trebuie să fie luați în considerare și vor să fie implicați mai puternic. Deci trebuie, într-adevăr, să fim foarte atenți ca în toate domeniile de politică să găsim o abordare echilibrată de um, uh, echitate și solidaritate. Și de aceea nu aș vrea ca tocmai aceste domenii să fie eliminate din aviz. Sunt domenii de care trebuie să ne ocupăm. Și de asemenea vreau să vă reamintesc încă o dată că în memorandumul de înțelegere, printre altele, se uh, cere, uh, s-a adoptat deja uh, creșterea fiscalității la nivelul întreprinderilor și coordonarea fiscală uh, Um, este o chestiune problematică și care duce către o fiscalitate mai uh, armonizată la nivel european. Um, acest lucru se găsește la amendamentul 49 și la amendamentul 40 uh, dați-mi voie să vă prezint o situație din Germania care cred că ar putea să uh, aibă loc în orice stat din Uh, stat, în orice stat european și anume s-a organizat uh, ziua Equal Pay în care am văzut că 22% din diferența de salarizare dintre femei și bărbați, care este un aspect social al politicii industriale, uh, nu poate fi, acest procent nu poate fi trecut cu vederea. Pentru că, gândiți-vă, această zi Equal Pay arată foarte clar că în Germania, de exemplu, Uh, femeile lucrează cu 80 de zile mai mult pe an pentru a câștiga aceeași bani ca și bărbații, ceea ce mm, e ceva care uh, se concretizează uh, nu doar în politica de concurență, ci și în politica industrială și de aceea la amendamentul 40 cer introducerea unui salariu minim prin lege. Uh, știu că urmează să mai avem discuții cu uh, colegii din statele scandinave, de exemplu, pentru că ei au un sistem cu totul diferit și e nevoie să mai uh, șlefuim formularea, dar eu cred că pe lângă cele 25 de state care au salarii minime sau uh, alte uh, măsuri sau uh, contracte colective ale sindicatelor foarte puternice, deci cred că e important și ca în statele în care nu există astfel de măsuri să se facă ceva. Și aștept cu mare nerăbdare dezbaterea, mai ales pe acest subiect. În orice caz, vă ofer uh, disponibilitatea mea de a lucra la amendamente de compromis, pentru că știu că există opinii diferite pe toate aceste puncte, dar eu sunt încrezătoare că vom putea găsi niște bune amendamente de compromis, mai ales uh, în ceea ce privește amendamentele 1, 2, 3, 8, 9, 11, Uh, și așa mai departe, amendamente pe care am putea să le includem pentru a avea un aviz foarte bun pentru Comisia Competentă în Fond, în care să cerem tocmai această abordare holistică în politica um, pe care noi în comisia noastră și prin raportul lui, lui Greg și prin alte rapoarte uh, am um, subliniat-o întotdeauna. Cred că e bine să mergem în continuare pe acest drum. Mulțumesc! Uh, thank you very much indeed, Mr. Mulțumesc foarte mult, doamna Gebhardt. Raportorii din umbră, doamna Comi mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Gebhardt pentru activitatea domniei sale. Sunt de acord cu abordarea sugerată și uh, cu poziția fundamentală a raportarei. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, amendamentele mele și cele ale colegilor de la PPE uh, încearcă să sublinieze câteva dintre punctele pe care raportarea deja le-a preluat. Se scoate în evidență niște elemente despre care am crezut că nu au atras suficientă atenție. La o reuniune anterioară, doamna Gebhardt a discutat diversele puncte, așa că o să mă concentrez doar pe câteva. În ceea ce privește cercetarea și inovarea, având în vedere că încercăm să construim o economie care să ofere creșterea de care uh, are nevoie Europa și statele membre, va fi tot mai important să încurajăm cercetarea și dezvoltarea și acesta este un element care trebuie să fie consolidat pe piața internă. Aș dori de asemenea să subliniez cât de importantă este trasabilitatea pentru uh, mediul nostru de afaceri, în special pentru IMM-uri. Îmi amintesc în primele câteva zile de mandat, lucram la etichetarea produselor textile și am spus că trasabilitatea este extrem de importantă pentru acele produse care uh, pot fi contrafăcute. Și este importantă și pentru protecția consumatorului. Este extrem de important să știi exact unde a fost făcut produsul. Pentru că asta implică nu doar protecția consumatorilor, ci și protecția industriei. O altă observație pe care vreau să o fac, menționată și de doamna Gebhardt, se referă la salarii. Bineînțeles, ca femeie, cum să nu fiu de acord că există această discrepanță între bărbați și femei, deci sunt pentru această uh, propunere, dar lucrurile stau puțin altfel dacă vorbim despre salarii reale. Nu vreau să mă amestec în dinamica unei firme, ci în politica lor de remunerare dincolo de tratament egal pentru muncă egală, care nu ține cont de gen, dacă încercăm să impunem plată egală în anumite sectoare, nu cred că asta este cea mai bună cale. Deci trebuie să existe libertate de negociere aici. Dar cred că vom avea timp să revenim la asta și să analizăm lucrurile mai în detaliu. Un alt punct care m-a lăsat puțin uluită și la care probabil vom reveni este că suntem în favoarea clusterelor de distribuție. Dar trebuie să fim atenți și să analizăm genul de, de compoziție de care este nevoie. pentru că s-ar putea să consume prea multe resurse. Dar dacă ne gândim în termen de sinergie și bună vecinătate, în sectorul textil și la noile tehnologii, distanțele fizice nu mai sunt atât de importante. și nu ai vedea neapărat uh, locuri de muncă externalizate. Deci este important să ne asigurăm că libera circulație a lucrătorilor este asigurată, dar în același timp cei care doresc să rămână în regiunile lor de acasă să poată face acest lucru. Deci sunt în favoarea acestui concept de clustere, de zone industriale de producție, și aștept un uh, schimb uh, interesant de opinii, pentru că reanalizăm uh, politica de industrializare punând accentul pe creștere. Ca deputat din Italia, aș dori să ne uităm la directiva privind plățile. Trebuie să spunem că autoritățile din Italia foarte adesea își plătesc cu mare întârziere furnizorii. Unor ajung chiar la un an. Dacă am plătit furnizorii mai prompt, am putea salva 250.000 de locuri de muncă. Cred că, până la urmă, trebuie să recunoaștem că în Europa n-am prea fost în primul rând al acestei inițiative. Deci problema este ca statele membre să preia această și să aplice această directivă privind plățile întârziate. Dar trebuie să vedem modul în care această legislație este transferată în uh, arena națională și cum ar putea guvernele să o pună în aplicare. Având în vedere criza actuală, o nouă politică industrială ne oferă speranță, speranță noi pentru Italia și pentru Europa. Mulțumesc, vă rog. Das direkt auf Domnul Șațimarcachis, da, pot să fac și o legătură cu ceea ce a spus doamna Comi. Uh, și, într-adevăr, să confirm ceea ce a spus raportarea. Într-adevăr, uh, industrializarea trebuie să fie repartizată în mod uniform în Europa și mă bucur, doamna Gebhardt, că a spus acest lucru. Tocmai aici este centrul discuției pe care o purtăm în momentul de față, pentru că noi, ca europeni, nu putem să le explicăm uh, de manieră neoimperială tuturor ce se face, ce trebuie să se facă, unde trebuie să se facă, să ne uităm la ce se întâmplă în Cipru și să uităm faptul că această producție trebuie să se repartizeze în mod uh, echitabil sau rezultatele cel ei să se repartizeze în mod echitabil. Dezbaterea actuală ne arată că lucrurile trebuie să meargă în această direcție. Doamna Gephardt, în primul rând trebuie și eu să vă felicit pentru că numărul amendamentelor arată că textul inițial a fost foarte bun de la bun început, dacă nu ar fi fost mult mai multe amendamente. Dar mă bucur că ați spus că mm, Trebuie, într-adevăr, să fim foarte fermi în ceea ce privește întârzierea plăților, să menționăm și acest lucru. Și, de asemenea, aș vrea să pledez pentru amendamentul 43, unde e vorba de uh, formarea profesională duală, pentru că șomajul în rândul tinerilor um, dat uh, fiind uh, lipsa de productivitate și de producție industrială, a ajuns la, niș- la un nivel Mm, pe care nu-l cunoaștem în uh, istoria recentă în Spania. Suntem obișnuiți să vedem astfel de cifre, dar cifrele care se văd în Portugalia, de exemplu, în Spania, am spus deja, în Italia, în Grecia, sunt absolut dramatice. Deci, acum pot să ne ajute doar niște programe care să uh, disemineze bunele practici și acest sistem dual din uh, Republica Federală Germania este într-adevăr un exemplu. De aceea, uh, amendamentul 43 ar trebui să fie strâns cuplat de ehm, în discuție, spunând că nu e vorba, nu e important doar să ne uităm la cantitatea producției industriale, ci la calitatea acesteia și, într-adevăr, sistemul eh, de formare profesională duală, tocmai eh, calitatea o vizează și m-aș bucura dacă mulți colegi ar susține acest amendament. Nu vreau să repet ceea ce s-a mai spus, în orice caz cred că suntem de acord pe multe puncte. Um, Doamna Hooper nu este aici. Eu nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Bun. Atunci o să intru și eu în dezbatere. Deși sunt de acord cu fluxul discuțiilor, în special cu ceea ce a spus doamna Comi, uh, politica industrializată și uh, politica integrată și instrumente precum achizițiile publice și Orizont 2020, care sunt acoperite și de alte amendamente. Doamna Gebhardt, uh, avem și pe cineva de la comisie aici, dar nu știu dacă avem timp. Aveți o contribuție așa cam de un minut? Vreți să interveniți? Nu sunteți pe listă, deci vă dau cuvântul acum, e, e vina mea. Mulțumesc, domnule președinte. E bine că vorbim despre politica industrială în Europa, a spus doamna raportor. Eu reiau textual uh, această frază, nu vreau să retrag niciun cuvânt. Mă bucur că această sintagmă nu mai este tabu, așa cum a fost uh, în ultimii ani în sferele bruxeleze. Acest raport din proprie inițiativă, așa cum a spus și raportoarea, insistă asupra legăturii între reindustrializarea Europei și realizarea Uh, pieței interne. Eu împărtășesc, evident, această orientare și această abordare pentru ca întreprinderile industriale să profite pe deplin de piața internă europeană, am dorit în uh, câteva amendamente pe care le-au cosemnat și colegii mei să reamintesc instrumentele necesare pentru realizarea pe deplin a pieței interne. O transpunere rapidă și eficientă și o punere în aplicare rapidă și eficace a legislației europene în materie, urmărirea punerii în aplicare a legii Small Business Act pentru creșterea IMM-urilor, pentru că acesta este indisociabilă de o politică industrială puternică, cooperarea consolidată în amonte cu parlamentele naționale, știm cât de importante sunt atunci când vorbim despre transpunere și punere în aplicare a actelor legislative europene. Vreau de asemenea, într-un amendament destul de bine formulat, să adresez un mesaj uh, puternic către un uh, sector industrial performant din Europa, pe care îl putem uh, numi sector de excelență europeană. Și am dorit, într-un amendament, să reamintim faptul că este necesar să se țină cont de întreprinderile din sectorul de excelență care contribuie puternic la creștere, la competitivitatea UE și la ponderea pe care o avem noi în comerțul internațional. Vă reamintesc că acest sector de excelență reprezintă 3% din PIB-ul Uniunii cu o cifră de afaceri uh, Uh, care depășește 400 de miliarde de euro și care reprezintă 1,5 uh, uh, milioane locuri de muncă directe și indirecte. Vorbim de întreprinderi care exportă masiv, cresc în continuare, oferă locuri de muncă, nu vorbim de marile case sau de marile branduri pe care, la care ne gândim, ci sunt uh, împărțite uh, în toate țările Uniunii uh, și sunt centre de profesionalism, de tradiție, de uh, competență profesională, uh, care, după părerea mea, fac parte integrantă din identitatea europeană, fac parte din patrimoniul industrial și din patrimoniul cultural european. Pentru că foarte adesea aceste IMM-uri, uh, la fel ca și brandurile uh, emblematice, sunt ancorate în istoria uh, noastră europeană. Au un sistem de valori, un savoir-faire pe care, un know-how pe care, care este în continuare exploatat și care le oferă capacitatea de creștere. Plus că vorbim de un număr mare de locuri de muncă uh, care nu pot fi externalizate, ceea ce este important în acest moment. Și vă reamintesc că în aceste întreprinderi din sectorul de excelență există multe locuri de muncă care pot fi propuse tinerilor europeni, în special uh, celor care uh, s-ar plictisi în uh, sistemul obișnuit și care ar permite tinerilor să, să, să uh, intre în meserii uh, artizanale care să le aducă o reușită profesională și personală uh, foarte interesantă. Comisia Europeană, în documentul său de lucru din septembrie 2012 referitor la competitivitatea industriei europene de înaltă gamă, a recunoscut uh, Uh, interesul și uh, ponderea economică a acestui sector, așa că doream ca în acest uh, raport din proprie inițiativă să transmitem un mesaj către acest sector sau către aceste sectoare care nu doar conțin întreprinderi care exportă masiv, ci care sunt răspândite în toată Europa și care trebuie să, se, să vadă că sunt luate în calcul uh, Uh, și că se ține cont de elementele lor specifice, că se ține cont de problemele lor, uh, de lupta împotriva contrafacerii, uh, apărarea um, secretului de afaceri, apărarea drepturilor de autor. Deci este important să ne reafirmăm interesul pentru acest sector, pentru acest sector de excelență care ne ajută la competitivitate. Mulțumesc! Mă tem că nu prea mai avem timp, așa încât uh, o, pot să vă ofer un minut uh, Comisie, dacă vreți să faceți observații. Mulțumim. În primul rând, mulțumim uh, raportorului și raportorilor din umbră și pentru reacția la comunicarea comisiei. Vorbim despre politica industrială, dar o și punem în practică. Fiecare dintre elementele pe care le-am definit în comunicare sunt elaborate și puse în aplicare. De exemplu, cu colegii de la DG Markt uh, lucrăm la un serviciu de afaceri și considerăm că încă mai avem de lucru în domeniul serviciilor, în domeniul uh, producției, dar și la piața internă. Pentru plăți avem deja o campanie demarată pentru a uh, face companiile să își cunoască drepturile și pentru ca ele să poată accesa la, fonduri, la fonduri și să se poată finanța din propriile surse și um, din cauza că uh, companiile nu își cunosc drepturile, există um, pierderi foarte mari de lichidități. <clears throat> Și aceste probleme nu sunt doar economice, sunt probleme de politică socială pe care trebuie să le elaboreze Uniunea Europeană. La amendamentul 5 se face trimitere la selectarea a șase axe prioritare. Noi nu am identificat aceste piețe despre care se vorbește în amendament, sunt, este vorba de domenii prioritare care cer atenția noastră atunci când vine vorba despre dezvoltarea pieței uh, interne, uh, standardizării, dezvoltarea politicii de comerț exterior, pentru că aceste piețe sunt noi, sunt emergente și se vor mări foarte repede în anii care urmează. Nu este vorba doar de șase piețe, șase este numărul minim. Atât din partea mea, mulțumesc. Uh, so, I'll just turn back to our... Bun. Uh, raportorul și uh, trebuie să vă spun că votăm în comisie în 20, 24 aprilie. Dacă doriți să adăugați ceva. Uh, uh, da, mulțumesc. Aș vrea să mai fac câteva observații scurte. În primul rând, Amendamentul 5 pe care l-am depus, în amendamentul acesta doream să spun că trebuie să fim atenți să nu intrăm în a specifica prea mult politica industrială, ci uh, a lăsa o marjă de manevră pentru noile evoluții despre care nici măcar nu știm că există. Deci, de aceea eu cred că n-ar trebui să um, impunem foarte multe dispoziții în aceste uh, sectoare sau să spunem exact foarte clar care este lista sectoarelor, ci să rămânem flexibili și să vedem ce fel de noutăți apar, mai ales în domeniile creative. Și tocmai din acest motiv, uh, doamnă Le Grip și doamnă Comi, am renunțat să menționez uh, vreun domeniu în mod particular. Dumneavoastră ați vorbit despre domeniul artizanal, doamna Comi, sigur despre textile. Eu aș fi putut să vorbesc despre industria auto sau a construcțiilor de mașini, pentru că fiecare stat membru are anumite um, puncte de greutate în industria sa, care sigur că vor rămâne pe viitor, dar nu trebuie să le utilizăm uh, acum uh, unele împotriva altora sau să dăm o, o prioritate mai mare unora în defavoarea altora. Pentru mine e important să spunem că industria politică, uh, politica industrială în Europa și în domeniile periferice, așa cum a spus domnul Șații Marcachis, um, să poate să se desfășoare foarte bine, fără să se creeze o concurență neloială între domeniile industriale și fără să um, favorizăm uh, un anumit sector industrial într-un anumit stat membru unde favoarea altuia din alt stat membru. Uh, domnule Șațin Marcachis, uh, nu trebuie să faceți mie reclamă pentru sistemele industriale. Eu uh, cred că acestea sunt foarte bune. Am crescut în Franța și văd diferențele și acest sistem uh, dual din Germania, într-adevăr, este foarte, foarte bun, mai ales pentru tineri. Uh, pentru că aceștia um, au nevoie nu doar de cunoștințele teoretice, ci și de cele practice. Și vedem uh, foarte clar că acest lucru este foarte bun pe piața muncii în ziua de astăzi, dacă vrei să-ți găsești un loc de muncă. Um, în orice caz, um, acest amendament 43, uh, să știți că va primi din partea mea un plus. Mulțumesc. Bun, vom vota avizul dumneavoastră în uh, comisie în 24 aprilie. Vom trece acum mai departe la dezbaterea la, cu privire la un dosar foarte important, directiva privind uh, produsele din tutun. Doamna Huntley este raportorul nostru. Cred că prezentarea se dezvoltă pe evaluarea de impact. Voi da cuvântul raportoarei și apoi vom avea o primă rundă de discuții. Suntem cam în criză de timp, dar oricum cred că ar fi util această dezbatere. Doamna Hansley și cred că avem o echipă puternică din partea comisiei. De la DG Sanco mai exact. Da, domnul Rees este director, îmi pare rău că v-am greșit funcția. Bine ați venit și aștept prezentarea dumneavoastră cu nerăbdare. Doamna Hanslich. Bardzo Bardzo dziękuję, panie przewodniczący mm, za możliwość zabrania głosu. Celem... Mulțumesc, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Propunerea are ca obiectiv simplificarea pieței interne pentru a asigura protecția sănătății și protecția consumatorului. Propunerea Comisiei nu se concentrează pe fumători, vrea să scadă atractivitatea acestor produse din tutun pentru a îi descuraja pe noi consumatori, mai ales pe cei foarte tineri. Cred că este o inițiativă lăudabilă pentru că vrem să limităm fumatul la tineri. Există foarte multe propuneri bune în textul comisiei, dar există și anumite elemente problematice pentru mine și doresc să le discut acum. Pentru că în prezentarea sa comisia va putea să-mi răspunde la poate la câteva dintre întrebări. În primul rând, comisia propune reglementarea detaliată a aspectului pachetul, pachetelor. După părerea mea, acest lucru poate să îi descurajeze pe nefumători de la a începe de fumat sau poate să-i convingă pe fumător să se lase. Există companii care au uh, ambalaje foarte atrăgătoare, care seamănă cu un ruș, să zicem, sau au fotografii cu adolescente și fac acest lucru intenționat o fac pentru că este o campanie foarte bine gândită, menită să atragă tinerii și să îi uh, facă să se apuce de fumat. Conform datelor uh, de la Centrul de Oncologie din Varșovia, date adunate la sfârșitul anilor 90, în urma unei cercetări făcute să se vadă dacă avertismentele uh, de pe pachetele de țigări introduse în 1998, aceste date arată că 4% dintre femei și 2% dintre bărbații din Polonia s-au lăsat de fumat datorită acestor avertismente puse pe pachetele de țigări. 24% dintre femei și 22% dintre bărbați au încercat să se lase de fumat sau să fumeze mai puțin, tocmai din acest motiv. Și 22% dintre femei și 24% dintre bărbați au spus că se simt mai bine informați cu privire la efectele negative ale fumatului, grație acestor avertismente. Mă întreb dacă există vreo dovadă științifică că aceste fotografii mai mari de pe pachete au un efect descurajant mai puternic. Mă întreb de ce statele membre nu pot să pună aceste fotografii mai mari decât dimensiunea specificată la articolul 7, alineatul 6. Mă întreb dacă interzicerea aromelor va avea vreo importanță cu privire la uh, Uh, pentru persoanele care se apucă de fumat. Există date științifice cu privire la această corelație. Consider că reglementarea dimensiunii și aspectului pachetului, cu ajutorul fotografiilor și textului, spun clar, de fapt, ce înseamnă să uh, te apuci de fumat ar putea fi foarte eficiente și ar putea să-i descurajeze pe uh, cei care vor să se apuce, dar ce rost are să interzici o Roma dacă nu interzici țigara? Dacă interzicem aromele, ce influență va avea acest lucru asupra uh, pieței negre? Să vă arăt ceva. Am găsit ceva destul de șocant Și vreau să, vă, vreau să vă arăt și dumneavoastră ce se întâmplă pe piața neagră cu țigaretele contrafăcute. Doamnelor și domnilor, dacă interzicem aromele, atunci se pot întâmpla următoarele. În momentul de față, poți să-ți cumperi un pachet de țigări contrafăcute, ilegale, în Europa. Am așa ceva la mine în mână acum, după cum vedeți, și poți să îl transformi în uh, țigări mentolate. Am uh, un uh, ulei cu mentol aici, îl poți cumpăra pe internet foarte simplu și uh, instrucțiunile spun că pot să îl pun pe uh, pe țigări, să, să pulverizez pe țigări. Mirosul este absolut dezgustător, dar puteți încerca dar a doua zi ai țigări mentolate. Și nu se spune nimic despre această procedură. Nu există niciun fel de mecanism de control. Pe mine mă liniștește foarte mult acest lucru. Asta este și reacția pe care o așteptam. Mirosul este foarte puternic, e dezgustător, dar a doua zi se, uh, se mai duce și țigările sunt subit țigări mentolate. Eu aș sugera că atunci când limităm sau când interzicem aromele, să ne gândim și la aceste lucruri. Pentru că altfel nu are sens. Mai avem mai am alte observații cu privire la produsele cu nicotină și vânzările transfrontaliere, dar mă voi opri deocamdată și voi ruga Comisia să prezinte și apoi voi interveni din nou. Well, thank you very much indeed for your very graphic. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, foarte plastică. Uh, dacă uh, spectatorii ne privesc pe internet, este vorba despre țigări slim,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 și să răspundă doamnei raportor. Domnul Rees. Este vorba despre uh, strategia din, la baza acestei directive. Vă dau cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, prezentarea are maxim 20 de minute pentru a ne asigura că avem destul timp pentru discuții. Bun, în prezentarea mea, um, la sfârșit voi avea și o prezentare de, de produse. Când uh, am început să lucrăm la această directivă, am primit votul în 2001 pentru uh, directivă de atunci, uh, pe piață au apărut noi produse, noi strategii de marketing. Au apărut tot felul de, de idei noi. Apoi avem și noi dovezi științifice. Mă surprinde faptul că dezbaterea științifică cu privire la produsele din tutun uh, a început doar în anii 70, când ministrul sănătății din Statele Unite a arătat primele dovezi că tutunul ucide. Și atunci um, oamenii de știință au început să studieze efectele tutunului și efectele lui socioeconomice. Aceste studii sunt disponibile acum în multe țări și le putem și noi folosi Uniunea Europeană și toate statele membre sunt părți semnatare ale Convenției Cadru cu privire la controlul tutunului a OMS. Și toți, Uniunea și statele membre, suntem uh, membri foarte activi a acestui cadru. Nu am uh, dat, dat, dat doar cu subsenatul, avem și obligații. Cum arată piața tutunului astăzi? Cred că sunt foarte importante cifrele. Uh, cred că ați primit prezentarea și în format fizic. Haideți să ne uităm întâi la țigări. Ele sunt produsele dominante pe piață. 89% din uh, produsele de pe piață, produsele de tutun sunt țigări apoi tutunul derulat, 7% din piață. În 2010 vedem că veniturile provenite din țigări au fost mult mai mari. Și, de asemenea, și veniturile pe baza impozitelor. dar și volumul de vânzări. Vedem că există o scădere a vânzărilor, de asemenea și pentru tutunul de rulat, cifra este de 123%, deci o schimbare de 42%. La tutunul pentru pipă avem, asistăm la o reducere la, tut, la țigările de foi și, de, și la um, trabuc. Aici este dificil de explicat pentru că s-au schimbat statisticile. Vedem de asemenea că avem și aceste țigări de foi eco, dar aici cota de piață este mult mai mică. Dacă este să analizăm impactul economic și riscul asupra sănătății. Directiva încearcă să reducă atractivitatea acestor produse pentru tineri. În Europa, majoritatea fumătorilor încep să fumeze de foarte tineri. Încep uh, pe la vârsta de 15 ani, oricum înainte de majorat. 70% dintre ei atunci încep. Și 94% înainte de 25 de ani. Deci, acesta este grupul nostru țintă. Care sunt amenințările împotriva sănătății? În fiecare an cam, uh, avem cam 700 de mii de victime. Putem să calculăm și diferit pentru a vedea câte, câți ani de viață putem salva dacă prevenim fumatul. Epidemiologii folosesc acest, uh, acest tip de calcul se calculează zilele de viață și numărul de ani pe care i-ar mai fi avut persoanele respective. Jumătate dintre fumători mor uh, cu 14 ani înainte uh, de data la care ar fi trebuit să moară, conform statisticilor. Cheltuielile publice cu privire uh, pentru tratarea bolilor cauzate de fumat ajung la 25,3 miliarde de euro și acestea sunt estimări conservatoare. Pier societatea pierde 8,3 miliarde de euro pe an din cauza pierderii de productivitate legate de fumat. Persoane care nu vin la locul de muncă pentru că se îmbolnăvesc și Europa caută un stil de viață mai sănătos aici pentru cetățenii ei. Sorry. So what kind of measures we propose in our directive? So first, ingredients. Ce propunere avem în noua directivă? În primul rând, ingredientele. Vrem să consolidăm obligațiile de raportare din nou în comparație cu directiva actuală, nu e o mare diferență dar vor fi mai multe obligații de raportare a datelor. De asemenea, interdicția țigaretelor. Mă refer aici la țigaretele rulabile și la uh, produsele din tutun uh, fumigene cu arome caracteristice. Acestea pot să crească toxicitatea și gradul de dependență. E important să spunem și că nu vom face o discriminare între uh, tipurile de varietățile de tutun. Știm că pentru unele e nevoie de zahăr, de exemplu, uh, deci aditivii rămân uh, în continuare permiși. Apoi, împachetarea și etichetarea Aici vrem să introducem uh, niște avertismente obligatorii în niște imagini destul de mari, să acoperi 75% din ambele părți ale pachetului. Um, dacă vom, se va aproba propunerea. Deci 75% o standardizare a pachetelor care să asigure vizibilitatea acestor avertismente, interdicția țigaretelor uh, subțiri, slim, eliminarea sau interzicerea elementelor promoționale. Statele membre pot să introducă pachete fără niciun fel de uh, imagini dacă acest lucru este justificat uh, în mod corespunzător. Deci e important uitându-ne în această direcție, să vedem că nu e prima dată când se introduc avertismente, imagini de avertisment. Deja în 10 state membre acestea sunt permise, pentru că directiva actuală a permis introducerea uh, avertismentelor uh, fotografice. Apoi, trasabilitatea, o parte importantă din propunerea noastră. Am dorit să ne asigurăm că Uh, toate pachetele sunt uh, trasabile și vrem să introducem de asemenea uh, elemente de securitate pe toate pachetele, astfel încât consumatorii finali să știe că nu e vorba de un produs falsificat. Trecând la următorul grup de măsuri, produsele din tutun fără fum, vrem să menținem interdicția Uh, tutunului de uz oral, așa numitul SNUS, cu derogația, derogarea pentru Suedia, să consolidăm uh, etichetarea pe cele două părți ale pachetului și, de asemenea, să nu permitem aromele caracteristice pentru acest grup de produse. Apoi, în ceea ce privește vânzările la distanță transfrontaliere, uh, e nevoie de sisteme de notificare și verificare a vârstei și în evaluare de impact ați văzut că am studiat uh, interdicția vânzării pe internet, dar până la urmă am ales această direcție. Produsele noi din tutun, e vorba de noi produse care sunt dezvoltate, vrem să ne asigurăm că acestea sunt notificate pe piață ca obligație și dispozițiile directivei rămân aplicabile. Un alt fenomen de pe piață este acela al noilor produse care conțin uh, nicotină, mă gândesc și la așa numitele țigarete electronice, și vrem să stabilim un prag de nicotină care să determine obligația ca la produsele respective să se aplice legislația farmaceutică Astăzi, uh, produsele din nicotină deja uh, sunt reglementate, de exemplu, plasturii cu nicotină sau uh, guma de mestecat care sunt în vânzare. Sunt vândute produsele acestea, deci, în farmacii și vrem să le supunem legislației farmaceutice. Apoi, produsele din plante, de asemenea, și la acestea introducem niște reguli de etichetare. Așa vor arăta produsele. Puteți să vedeți avertismentele pe fața și pe spatele uh, țigaretelor. Și deci acesta este produsul principal. Mm. Și am să închei cu ultimele două diapozitive care se referă la impactul socioeconomic al revizuirii. Um, văzând combinația de opțiuni de politică preferate, sperăm că aceasta va duce la o reducere a consumului de tutun cu 2% în următorii 5 ani, deci 2% față de um, linia de, barză, de bază. Nu e mult, 2%. Unii spun că nu suntem suficient de ambițioși, dar noi credem că e o reducere bună. Ceea ce înseamnă că 2, 2,4 milioane de fumători, uh, mai puțin, în Uniunea Europeană. De asemenea, pierderile potențiale pentru industria tutunului vor fi reduse de măsurile pentru, a, pentru combaterea comerțului ilicit și, de asemenea, impactul cu privire la ocupare uh, va fi unul pozitiv, așa estimăm uh, noi. Banii, uh, banii care nu sunt cheltuiți pe tutun vor putea fi cheltuiți pe alte lucruri. Apoi, guvernul și societatea. Vedem niște beneficii majore. Oamenii vor trăi vieți mai uh, lungi și mai sănătoase și uh, uh estimăm niște uh, economii de 9,4 miliarde de euro, uh, care includ niște reduceri în cheltuielile cu sănătatea de 506 de milioane de euro anual și, uh, de asemenea, reducerea pierderilor de productivitate uh, estimată la 165 de milioane de euro anual. Aceste măsuri vor reduce uh, veniturile din uh, impozite, dar dacă ne uităm la tabelul de la început, vedem chiar dacă scade volumul vânzărilor, ministrii de finanțe vor avea în continuare suficiente uh, venituri din impozite. Sunt, puteți găsi mai multe informații pe site-ul nostru web și sigur că dacă ne trimiteți întrebări, doamna raportor, doamna Hanslick, vă vom răspunde. Um, dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vi le vom furniza. Și sunt uh, tot felul de um, articole și studii în evaluarea de impact. Le-am selectat doar pe cele care ne ajută la discuție. Și, domnule președinte, dacă îmi permiteți să vă arăt câteva produse ca să vă explic despre ce e vorba. Președintele, mulțumesc. Da, cred că am primit suficiente informații, dar uh, suntem puțin în urmă cu timpul și de aceea aș dori să dau ocazia uh, echipei noastre de raportat din umbră să răspundă și aș vrea să încheiem la ora 12, pentru că deja îi presăm pe doamna Gephardt și pe domnul Maier cu timpul. În primul rând, vă mulțumesc. A fost uh, o orientare foarte uh, utilă și, uh, da, într-adevăr, o să dăm cuvântul și doamnei Hanslick doamna Steiler, domnul Schmidt, sunt raportor din umbră, domnul Langsom, domnul Bilan și vreau să vă încurajez să vă încadrați în câteva minute ca să avem uh, niște intervenții. Puteți să interveniți mai mult pe viitor. Încep cu doamna Steiler. Mulțumesc, doamne, domnule președinte, mulțumesc comisiei pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Am avut ocazia, când eram în Comisia de Mediu, să fiu implicată în crearea primei directive care reglementează tutunul în 2002, când am introdus aceste imagini grafice și asta a fost o luptă foarte puternică, uh, dar a meritat, pentru că vedem impactul acum. Și cred că trebuie să salutăm schimbarea uh, pachetelor. 700 de mii de morți pe an, 13 milioane de oameni care suferă de boli legate de tutun și dacă ai ai întâlnit vreodată pe cineva care are um, boală obtruzivă a plămânilor, obstructivă a plămânilor datorată tutunului, um, îți dai seama că trebuie să iei toate măsurile necesare pentru a proteja oamenii. Și faptele cred că vorbesc de la sine. Această revizuire este deci o oportunitate. Susțin uh, propunerea Comisiei care cere să se acopere în mă uh, măsură de 75% pachetul cu imagini grafice, dar aș vrea să mergem și mai departe. Sigur, industria tutunului um, se bazează pe uh, marcă. Valoarea este a mărcii și dacă reușim să eliminăm mărcile, atunci cred că deja putem să facem foarte mult. Știm că um, dacă s-ar introduce uh, pachete uh, fără marcă pe ele, am, ar fi un mare pas uh, înainte. Și, într-adevăr, um, promovarea produsului către tineri este un alt domeniu unde trebuie să luăm măsuri. Și uh, cercetarea cu privire la efectele pachetelor um, fără marcă pe ele um, ar trebui luată în considerare. Sigur, că piața neagră este un alt element important de uh, combătut și în Regatul Unit uh, am văzut că uh, comerțul ilicit a scăzut de la 14 la 9% de când au, introdus, au fost introduse imaginile grafice de avertizare. Uh, vreau să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare și uh, Cred că, într-adevăr, dacă ne uităm la legislația privind aditivii OMS, ne arată că um, aditivii sunt uh, un domeniu în care, care trebuie ținut foarte îndeaproape uh, în vizor, pentru că uh, ar, am putea astfel să prevenim uh, uh, situația ca foarte mulți tineri să înceapă să fumeze. Deci aditivii, aromele sunt element foarte important. Domnule președinte, mi-a spus două minute și încerc uh, să fiu foarte succintă. Sigaretele electronice sunt un produs complet nou și, a, văd că și dumneavoastră aveți uh, unul foarte interesant. Uh, eu am transmis uh, pe, pe Twitter uh, um, informații de la Comisia Envi și uh, am primit foarte multe critice din partea oamenilor care uh, sunt foarte interesați de aceste țigarete, ceea ce mi se pare curios. Deci explicația dumneavoastră cu privire la motivul pentru care avem uh, categorii diferite, cred că trebuie să înțelegem mai bine lucrurile și, într-adevăr, aceste tipuri de țigarete nu sunt reglementate, nu există niște reguli. Uh, și nu există reguli uh, nici pe piața internă. Deci, uh, ne lipsește cercetarea cu privire la țigaretele electronice și trebuie să remediem situația pentru că acestea ar trebui reglementate ca să ne asigurăm că putem să revenim la echilibru. Și cantitatea de nicotină este foarte importantă. Nu știm ce se întâmplă cu sănătatea oamenilor care uh, consumă aceste produse și faptul că ele sunt uh, comercializate și uh, li se face reclamă pentru cei care încep să fumeze, um, cred că e nevoie de reglementare și cred că trebuie să uh, facem niște pași înainte. Aștept dezbaterea și salut această inițiativă. Mulțumesc! Uh, good, thank you very much. Indeed, my understanding, and maybe this is... Mulțumesc foarte mult. Da, Într-adevăr, aceste țigarete ar trebui să fie reglementate la oaltă cu uh, mm, dispozitivele medicale. Domnule Schmidt, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Salut directiva, dar nu toate părțile. Cred că este esențial să spunem că trebuie să găsim modalități de a nu promova uh, Uh, țigările în rândul tinerilor. Eu am fost fumător, am început de la o vârstă foarte tânără și cred că după ce scăpăm de țigări, după ce ne lăsăm de fumat, uh, devenim mult mai duri cu fumătorii. Dar cred că trebuie să uh, avem o atitudine mai echilibrată, pentru că uh, dacă s-ar uh, fi introdus fumatul astăzi, ar fi fost interzis din start. Deci, cei care sunt uh, foarte restrictivi ar trebui să se mai gândească la asta. Poate ar trebui să-l interzicem. Dar cred că nu asta este majoritatea. Deci, uh, cel puțin din punctul meu de vedere, eu aș sublinia acest lucru. dar aș putea să încerc să promovez modele care să protejeze tinerii. Comerțul ilegal cu țigări. Este iarăși un subiect foarte important. Cel mai mare comerț ilegal cu produse legale ca valoare. În fiecare an, contrabanda duce la aproximativ 10 miliarde de euro pierduți de guvernele uh, statelor membre. Și e rău Uh, că nu putem să vedem uh, acești bani. Dar nu e vorba numai de bani, e vorba și de mm, utilizarea acestor bani. Și știu că Olaf face multe în acest sens. Sper că putem să sprijinim uh, Olaf și să introducem și alte măsuri. Sunt de acord cu pachetele și cu etichetarea. Trebuie să fie un proces controlat și trebuie să fie un proces uh, echitabil și proporțional în... pentru că trebuie să ne gândim că Europa nu e singurul continent din lume. Sunt de acord cu uh, Comisia că n-ar trebui să permitem gusturi caracteristice. Ne Uh, normal să ai uh, țigări cu gust de căpșun sau pina colada. Uneori e dificil să fii liberal, după cum vedeți, da. Cred că Kins a spus că până la urmă toți suntem uh, liberali, dar poate a spus altceva. Da, știam, am încercat să fac și eu o glumă, nu sunt așa de amuzant cum sunt englezii, dar oricum încerc. Deci vreau să subliniez uh, și acest lucru și să subliniez și faptul că nu știu dacă există cineva aici care a votat pentru uh, introducerea subvențiilor pentru tutun săptămâna trecută. Poate unii dintre noastre au apăsat pe butonul greșit, pentru că n-ar trebui să aveți nimic de spus în aceste directive. Deci nu-mi plac standardele duble. Acum, Ajung la final. Da, la final. Ajungem la tutunul de măstăcat. Cred că este o logică a Comisiei. Fie tutunul de măstăcat nu face parte din piața internă și Comisia nu-l poate reglementa, sau face parte din piața internă și atunci poate fi vândut uh, în orice stat membru și uh, Uh, este reglementată piața internă. Deci e o gaură aici de logică, o lipsă de logică. Există și uh, alte argumente pe care o să le spună și domnul Engstrom. Cred că aici există un principiu al subsidiarității. A existat o derogare la început. Acum revin asupra uh, discuției. Și uh, punctul meu de vedere a fost uh, nu, nu, nu, nu, nu vă apropiați de snus. Uh, pentru că dacă încercați să faceți acest lucru, o să o dăm cu băta în baltă. Deci, uh, guvernul suedez, uh, care îmi place foarte tare, a făcut multe pentru a îmbunătăți lucrurile. Deci, nu vă legați de snus și dacă există vreo țară care să vrea să introducă acest produs pe piață, lăsați-i să o facă. Da, aceasta este doar o derogare uh, națională. Mulțumesc domnul Engstrom. Thank you. Uh, foarte mult. Uh, interzicerea țigărilor slim, uh, pachetele, da, foarte bine. Toate încearcă să reducă atractivitatea pentru tineri, pentru a împiedica să se apuce de fumat pentru că asta e cea mai ieftină cale de a reduce fumatul, dacă tinerii nu se apucă. Bun, asta toate bune și frumoase, dar Comisia și tot restul lumii spune că vorbim despre prevenirea recrutării de noi fumători. Dacă ești deja fumător, nimeni nu se așteaptă că fumătorii vor renunța la fumat doar pentru că nu le mai place pachetul. Deci asta înseamnă că, indiferent cât de mult succes vor avea aceste metode, va dura 30 de ani până vom vedea o îmbunătățire a sănătății publice. Cam atât durează uh, până încep oamenii să moară din cauza fumatului. Dar cred că avem cu toții o obligație să vedem ce putem face să-i ajutăm pe fumători să se lase de fumat. Doar așa putem să îmbunătățim starea de sănătate a populației în următorii 30 de ani. Nu am formalizat nicio uh, tradiție de grup, nicio strategie de grup, dar eu sunt suedez deci puteți, puteți să ghiciți încotro mă îndrept cu ideea mea. Dacă vă uitați la prevalența fumatului în Suedia, media din Europa este 28%, de la 40% în Grecia până la un singur stat care este în evidență, 13% Suedia. A doua țară în acest clasament are 23%. Deci, care sunt efectele? Avem jumătate din prevalența fumatului și avem uh, o rată a cancerului uh, foarte scăzută la uh, bărbații trecuți de 30 de ani. Deci fumatul ucide, bărbații nu fumează, fumează mai puțin, nu mai au probleme. Deci, nu avem, avem cea mai scăzută rată de mortalitate din cauza cancerului. Deci trebuie să îi ajutăm pe oameni să se lasă de fumat cu orice uh, preț. Și de aceea este frustrant că Comisia a decis mai întâi să uh, interzică acest tutun uh, de amestecat uh, și apoi a încercat să aibă studii care să îi ofere sprijin uh, în acest sens. Da, mie mi se pare o greșeală, pentru că 700 de mii de oameni muncesc, uh, mor anual, mă scuzați, din cauza uh, tutunului și a bolilor legate de fumat. Dacă restul lumii ar putea să ajungă la nivelul Suediei, am înjumătățit această cifră și cred că aici am avea într-adevăr un beneficiu pentru sănătatea publică și atunci trebuie să analizăm uh, datele științifice. Toată lumea e de acord că cel mai bine este să nu folosești niciun fel de tutun sau nicotină. Dar snusul este între 90 și 95% mai puțin periculos decât uh, fumatul. Și experiența arată că mulți oameni, inclusiv soția mea, s-au lăsat de fumat datorită snusului. Alții și-au redus drastic, printre care mă număr și eu, și-au redus drastic fumatul datorită snusului. Și cred că este uh, incorrect să le refuzăm această posibilitate cetățenilor altor țări, pentru că dacă te lași de fumat, asta o să îți îmbunătățească sănătatea. Deci aș sugera să lăsăm acest lucru la latitudinea statelor membre. Sunt de acord cu ce spune Comisia, că de, deși știm că este bun în Suedia, nu putem fi 100% pentru uh, acceptarea snusului. Snusul există în Suedia de 200 de ani, toată lumea știe, dar în Portugalia nu este bine cunoscut, spre exemplu. Și cred că ar fi mai bine să lăsăm guvernele naționale și autoritățile naționale de sănătate să ia această decizie. Dar când comparăm Suedia cu Danemarca și Finlanda, avem jumătate din rata fumatului. Poate cineva să spună că există un alt factor major care să influențeze această rată scăzută? Comisia spune că dacă toate aceste propuneri sunt adoptate și dacă totul merge conform așteptărilor, pot, uh, se poate reduce fumatul cu 2%. Dacă am putea ajunge la nivelul uh, suedez, am avea o reducere de 15%, deci cred că merită să analizăm lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc, foarte elocvent spus. Vreau să termin cu raportorii din umbră și uh, le reamintesc că nu prea mai avem timp, dar uh, vom putea să continuăm această discuție. Da, domnul Bilan are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne ocupăm de un subiect extrem de important, uh, important astăzi și anume tutunul și regulile privind fabricarea și vânzarea produselor din tutun. Și mulțumesc raportorului pentru aviz. Este un subiect destul de spinos, care duce la dezbatere aprinse în multe dintre atelierele care au fost organizate pe marginea sa. Analizând toate obiecțiile ridicate față de propunerea Comisiei, vreau să vă atrag atenția asupra a trei aspecte. În primul rând, suntem cu toții conștienți de faptul și suntem de acord cu faptul că fumatul este periculos și duce la boli grave, dar trebuie să ne întrebăm dacă metodele propuse prin directivă sunt corecte și dacă vor duce la atingerea scopurilor și care ar fi costul acestor soluții legislative. Dacă adoptăm uh, directiva în forma sa actuală, va avea uh, consecințe economice și sociale puternice pentru anumite state membre și va avea un impact asupra anumitor sectoare uh, industriale sau regiuni din statele membre. Și trebuie să ținem cont și de asta. Un alt uh, aspect este comerțul ilegal și contrabanda cu produse din tutun. Pentru că deja astăzi uh, avem această problemă și comercianții ilegali încearcă să aibă niște oferte cât mai atrăgătoare. Și situația nu se va schimba. Din potrivă, va crește comerțul ilegal, mai ales uh, atunci când vorbim despre aceste produse care vor fi uh, interzise conform directivei, țigările mentolate și slim nu au o cotă mare de piață pe piața neagră, dar dacă le interzicem, o să ne trezim inundați de uh, comerțul cu aceste produse. De asemenea, vânzarea pe internet și vânzările transfrontaliere uh, prin definiție, au o influență asupra pieței interne și scopul directivei este să reducă numărul de fumători, în special în rândul tinerilor și al copiilor. Și, după părerea mea, vânzarea de produse din tutun pe internet nu uh, se pupă niciun fel cu acest scop. Uh, sunt de acord că trebuie să protejăm sănătatea publică, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că piața internă din Uniune funcționează așa cum trebuie și trebuie să căutăm soluții care să țină cont de ambele aspecte. Mulțumesc! Dragi colegi, dacă mai am trei vorbitori pe listă, pe 24 și 25 aprilie vom revizita subiectul așa încât aș vrea să închid discuția dacă nu există cumva niște observații uh, extrem de importante care n-ar rezista până atunci, pentru că altfel... Domnul Maier. Mulțumesc. Vorbim aici despre evaluare de impact. Încă n-am ajuns în discuția propriu-zisă și la următorul subiect se va vedea cât de importantă este evaluarea de impact Uh, și cum aceasta un, uneori mai trebuie evaluată și ea. Deci, evaluări de impact. Vă amintesc că am adoptat două directive cu privire la publicitate. Prima a fost respinsă de CEJ pentru că noi nu suntem uh, competenți în domeniul sănătății și acest lucru este foarte important. Și de aceea vreau să spun uh, acest lucru. A doua directivă a fost uh, bazată pe concurență, deci uh, a fost ok și a fost, s-a concretizat astăzi altfel. Și aici toate argumentele legate de sănătate sunt uh, toate argumentele. Mm, aproape că nimeni n-a vorbit despre concurență, piața internă, dar să ne gândim pentru ce suntem noi uh, competenți, nu în domeniul sănătății. Și în fiecare lege trebuie să ținem cont de sănătate, fie că e vorba de uh, transport, de domeniul auto, de uh, domeniul aerian. Da, e sarcina noastră, dar nu este competența noastră să uh, adoptăm un act legislativ pe baza uh, argumentelor legate de sănătate. Și să aducem puțină rațiune în această uh, discuție și de aceea cred că e bine ce a spus colegul nostru suedez. Uh, interzicem snus pe baza unor dovezi pe care nu le-am văzut, dar în țările în care el nu este introdus, uh, nu este interzis, fumatul s-a redus în mod semnificativ. Deci care este situația? Haideți să nu ne oprim la emoții, ci să vedem în mod rațional cum stau lucrurile. Um whether we have emotional... Dacă avem uh, cifre sau emoții, oricum nu avem suficient uh, timp. Deci, uh, decât dacă vrem să renunțăm la uh, legea comună de vânzare. Este, uh, mai avem o propunere foarte importantă de discutat uh, din partea doamnei Gebhardt, care pare să fie dată ușor la o parte și uh, Sugestia mea este, e foarte clar că avizul nostru trebuie să adauge, să aibă o plus valoare față de avizul Comisiei Competente pe fond. Sunt perfect de acord că noi suntem uh, Comisia IMCO și de aceea uh, propunerea doamnei Heslick trebuie să se concentreze pe aspectele care țin de piața internă și sunt convins că așa se va întâmpla, dar sugestia mea este uh, mai am încă trei colegi pe listă, deci sugestia mea este fie să participați la reuniunea doamnei Hanslick, fie să-i trimiteți înscris propunerile și atunci vom încerca să programăm pe 24-25 aprilie o uh, discuție mai lungă, deși ordinea de zi e deja aglomerată. Și asta ne-ar acorda timp să discutăm amendamentele la raportul doamnei Gebhardt și vom avea ocazia să discutăm uh, în continuare. O să-i dau cuvântul doamnei Hanslick dacă nu sunt alte obiecții, ca să terminăm dezbaterea și să vorbiți despre procedură. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście chciałabym prosić o jedno... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă rog ceva ca pe 24 și 25 aprilie să avem mai mult timp să discutăm această propunere. Pentru că există câteva probleme foarte importante din punct de vedere al pieței interne pe care trebuie să le discutăm în comisie. De aceea vă rog frumos să alocați mai mult timp acestui subiect decât astăzi. Voi trimite documentele spre traducere în 25 martie, iar termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 6 mai, ora 12, ziua. 17-18 iunie este votul în comisie și în, pena, în plenară va fi în iulie. Uh, mi-aș dori să avem mai mult timp pentru această dezbatere și eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. O să am și eu câteva concluzii. Vom avea mai mult timp uh, la dispoziție dacă colegii se vor pregăti să lucreze pentru joi după amiază. Deci, vom discuta calendarul cu dumneavoastră și având în vedere importanța raportului, va fi recomandabil ca uh, colegii noștri să își organizeze uh, timpul mai bine. Haideți să închidem dezbaterea la acest subiect și vom trece acum la următorul punct de pe ordine de zi, legislația europeană comună în materie de vânzare. Avem doi coraportori, 338 de amendamente la prima lectură, după prima lectură și cine intervine? Domnul Maier. Sau doamna Gebhardt? Va începe domnul Mayer. So, I'm going to give the floor to Hans. Domnul Hans-Peter Mayer. Cred că doamna Gebhardt a început data trecută, De e rândul lui. Mulțumesc. Da, într-adevăr, avem egalitate de drepturi aici. E adevărat. Domnule președinte, dragă coraportoare, dragi colege și dragi colegi. Așa cum uh, am văzut și în alte discuții și cum se poate vedea în raportul nostru, Evelin și cu mine avem păreri complet diferite. Parlamentul European, trebuie să vă reamintesc, microfonul a fost întrerupt. Pe 8 uh, iunie 2011, Parlamentul, cu o mare, mare majoritate, s-a pronunțat pentru un instrument opțional. Și faptul că pe 12 martie 2013 uh, au fost adoptate cele două directive cu privire la alternativele, mecanismele alternative de soluționare a litigiilor, um, susține uh, propunerea Comisiei până când acestea să intre în vigoare, cele două uh, mecanisme alternative, statele și până când statele membre să le aplice, va dura, va trece foarte mult uh, timp. Și între timp, uh, consumatorul rămâne parțial descoperit. Nu avem niciun fel de instrument uh, potrivit. Asta e realitatea. Și încercăm să facem campanii de informare, să informăm oamenii cu privire la Uh, mecanismele existente, dar e foarte greu. Și de aceea cred că este absolut necesar să extindem opțiunile și să deschidem piața uh, internă și mai departe. Și vreau să subliniez uh, care este rolul nostru în această comisie. Evaluarea de impact a comisiei, despre care am discutat foarte mult în ambele comisii, și la noi și la jurii, uh, a arătat, cred eu, foarte clar că e nevoie de acest nou demers. Și trebuie așadar să trecem la treabă. Și problemele uh, la vânzarea într-o altă țară nu sunt date de limbă, pentru că vedem că avem 27, în curând 28 de state membre, uh, dar în medie uh, nu avem uh, uh, foarte multe limbi, atât de multe limbi diferite și nu asta e marea problemă cu care se confruntă IMM-urile. Și mai ales dacă ne gândim la faptul că toți cei care fac comerț online vorbesc uh, engleză, uh, de asemenea cumpărătorii, deci uh, limba nu mai este o problemă. Deci eu sunt convins că cel puțin pe termen lung, uh, nu limba este obstacolul în uh, calea realizării pieței interne. Eu cred că avem nevoie de un sistem juridic comun, mai clar, care să ofere o siguranță consumatorilor și întreprinderilor. Dacă dau siguranța doar, dacă dăm, acordăm siguranța doar uneia dintre părți, nu merge. Deci e nevoie de un sistem uh, simplu pentru ambele părți și cred că este cel mai bun pe care îl avem ca propunere în momentul de față. Cu un instrument opțional putem și să testăm, să vedem cum funcționează lucrurile, fără ca statele membre să fie obligate să facă modificări și o armonizare completă în sistemele lor naționale. Din punctul meu de vedere, acest lucru ar fi pozitiv dacă testul va avea și rezultate pozitive. Uh, directiva privind uh, drepturile consumatorilor a arătat foarte clar unde erau limitele la statele membre. Uh, dar dacă începem cu un instrument opțional și acesta merge bine, peste 5 ani ne va fi mult mai ușor să, să convingem statele membre să introducă măsuri obligatorii. Acesta este acesta este o posibilitate de a începe lucrurile. Știm cu toții că în Comisia Jurii de 15 ani încercăm să introducem um, um, uh, legislație în, la nivel european și statele membre se opun. Și directiva privind drepturile consumatorilor a adus uh, destul de multe elemente, dar nu toate de care avem nevoie. Um, e vorba de încheierea contractelor și de rezilierea acestora. Uh, se spune că statele membre trebuie să asigure faptul că contractele pot fi încheiate, uh, pot fi încheiate pe cale electronică, dar ea nu prevede niciun fel de norme cu privire la modul în care se încheie contractele și asta vrem să reg reglementăm acum prin drept material, nu prin drept formal. Și aceste lucruri nu se găsesc în directiva privind uh, drepturile consumatorilor. Se vorbește despre dreptul de retragere, dar nu se vorbește despre uh, drepturile pe care uh, părțile le au de a contesta uh, o, o decizie sau uh, o livrare. Uh, clauze incorrecte, uh, contractuale, uh, nu sunt acoperite. De asemenea, E vorba aici doar de o armonizare minimă care duce la discrepanțe foarte mari între statele membre. Uh, dobânzile, despăgubirile nu sunt reglementate până acum. Și putem să oferim doar uh, această cale alternativă, opțională. În directiva privind consumatorii există niște obligații de informare foarte detaliate, dar nu se spune deloc ce se întâmplă dacă aceste obligații nu sunt respectate. Apoi, rezilierea contractelor care sunt contestate, de asemenea, nu este acoperită. Sau rezilierea contractelor în cazul uh, retragerii din, uh, din contract. Da, e foarte bine, dar uh, nu se spune ce se întâmplă cu contractele care sunt contestate. Apoi, prescrierea, fiecare știe fiecare care s-a ocupat de acest domeniu știe că nu există dispoziții cu privire la prescriere în directiva pentru drepturile consumatorilor. Se spune doar că dacă într-un stat membru există un termen de prescriere, atunci uh, acesta ar trebui să se limiteze la 2 ani. Asta e tot. Și am uh, introdus dispoziții foarte importante în acest sens. Eu sunt convins că o acea, această armonizare parțială um, <laughs> trebuie să fie abordată foarte precaut pentru că statele membre sunt, uh, opun o foarte mare rezistență. Și sigur, avem foarte multe amendamente, da, um, dar eu mi-aș dori să avem un text uh, simplificat, să avem uh, un regulament foarte simplu, cu o structură simplă, cu niște anexe foarte clare, să nu avem foarte multe capitole în care să ne încurcăm în tot felul de termeni care pot fi interesanți pentru uh, juriști, dar uh, prin care consumatorii să nu se poată descurca. E nevoie de o simplificare a termenilor, a conceptelor, uh, pentru că avem tot felul de termeni aici de care nu avem nevoie, trebuie să știm că ambele părți contractuale trebuie să fie mulțumite și raportul să fie echilibrat. Sigur că avem nevoie de un nivel foarte ridicat de a consumatorului, dar, de asemenea, trebuie să lăsăm o marjă de manevră și întreprinderilor, pentru că dacă nu, atunci acest instrument nu va fi aplicat. Și de aceea um, reducerea prescrierii de la 10 la 6 ani Um, trebuie să vedem ce facem cu industria auto. Obligațiile de informare sunt necesare, dar nu trebuie să fie exagerate. Uh, știți uh, deja că dacă intrați pe Amazon, de exemplu, sau pe orice fel de site, sunt pagini întregi de informații uh, contractuale. Cred că ar trebui să fie reduse la strictul necesar, astfel încât oamenii să le și citească. Și Apoi, ar trebui să evităm uh, conceptele juridice uh, ambigue. Am uh, depus un amendament în acest sens ca să nu trebuiască să tot mergem la Curtea Europeană de Justiție, ci să interpretăm cu toții la fel conceptele. Și, de asemenea, ne-am gândit în comisia noastră dacă ar trebui să limităm aplicarea la um, contractele online și la cele la distanță. Eu cred că am putea să reglementăm aceste lucruri și eu cred că nu are niciun rost să spunem da, noi vrem ceva anume dacă știm foarte clar că Consiliul nu va accepta acest lucru. Deci dacă începem cu contractele online și la distanță ca exercițiu și dacă um, lucrurile vor funcționa, atunci știm că putem să uh, extindem domeniul de aplicare și la contractele fizice. Bun. Eu cred că asta este fezabil, alte lucruri nu sunt fezabile și eu cred că e important să ne concentrăm uh, eforturile pentru a oferi șanse astăzi pe piața internă, pentru că e clar că piața internă nu funcționează în toate statele membre și dacă avem posibilitatea să în, reducem sau chiar să eliminăm, eliminăm aceste obstacole, uh, eu cred că deja am făcut un mare pas înainte. Sigur că avem foarte multe obstacole pe piața internă, nu putem să le rezolvăm pe toate prin acest document, dar dacă reușim să îndepărtăm un obstacol, uh, deja am făcut un uh, pas înainte. Și cred că situația va fi foarte bună pe piața internă pentru consumatori. Mulțumesc! Mulțumesc, am să-i dau cuvântul coraportoarei Evelyn Gephardt. Mulțumesc, da, din păcate mie mi-au rămas doar 5 minute. Da, tu ai vorbit un sfert de oră, da, ok asta este. Există un punct în care sunt de acord cu Hans uh, Peter Mayer, dar nu suntem cu... și anume că nu suntem de acord absolut deloc. E singurul punct comun. Și e important că Parlamentul European a spus într-o rezoluție că trebuie verificat sistemul uh, opțional. În orice caz, acest lucru se uh, leagă de o evaluare a impactului um, care să dovedească fezabilitatea acestui drum. Iar evaluarea, analiza evaluării de impact a Comisiei a arătat că aceasta uh, prezintă foarte mari deficiențe și uh, acestea uh, au dat uh, motive de îngrijorare foarte serioasă și consumatorilor și întreprinderilor. Și trebuie să vă spun că eu am muncit foarte mult, am uh, purtat foarte multe discuții cu organizații ale consumatorilor, cu întreprinderi și asociații, organizații de întreprinderi și majoritatea, larga majoritatea acestora mi-au spus că această propunere a Comisiei Europene ne pune foarte mari probleme cu aceste 28 de regimuri care sunt uh, uh, propuse. Și de aceea eu am luat foarte în serios ceea ce mi-au spus uh, oamenii și uh, am, uh, de aceea am rugat să se analizeze valoarea de impact, rezultatele le-am văzut și trec peste aceste rezultate pentru că nu mai am suficient timp uh, să repet. Uh, și dumneavoastră puteți să citiți uh, care e situația. Cele două argumente principale pentru acest al 28-lea regim peste cele 27, și anume reducerea costurilor de tranzacționare, eh, e bine, acest argument nu este viabil și uh, cifrele sunt undeva la 0,07-0,07% reducerea costurilor pentru uh, consumatori. Dacă vă uitați la pagina 117 ai valorii de impact a Comisiei Europene. Deci, din punctul meu de vedere, um, această cifră nu este uh, convingătoare. Și m-am gândit foarte mult cum să procedez mai departe, pentru că mulți dintre cei cu care am vorbit mi-au spus nu vrem acest regulament și există un punct uh, asupra căruia sunt de acord cu domnul Hans-Peter Mayer, anume că aceasta nu este abordarea cea bună. Există anumite subiecte uh, care, într-adevăr, nu sunt acoperite de directiva privind consumatorii și care trebuie tratate. Și, într-adevăr, sunt uh, subiectele care au fost uh, enumerate de colegul meu. Și mai este clar încă un lucru, sau mă rog, două lucruri și anume uh, calea, calea armonizării de pline, a eșuat din cauza Consiliului. Cu toate acestea, n-ar trebui să uităm să menționăm că există uh, o minoritate de blocaj în Consiliu împotriva acestei uh, opțiuni uh, suplimentare. Deci, calea nu pare să fie deschisă nici în acest caz. Și deci trebuie să ne întrebăm ce altă cale mai există pe lângă armonizarea completă și sistemul opțional. Și cred că aceasta este calea pe care noi am deschis-o în comisia noastră împreună cu Andreas Schwab prin directiva privind drepturile consumatorilor și anume calea unei armonizări minime, respectiv unei armonizări mixte pentru a vedea cât de departe se poate merge în acest domeniu. Și cred că aici am avea șansa să facem ceva, pentru că și consumatorii și întreprinderile sunt de acord să meargă cu noi pe această cale și să ne ajute să rezolvăm și să trecem și de blocajul statelor membre. Și de aceea m-am străduit să propun o cale alternativă. În directiva privind drepturile consumatorilor, um, elementul um, de uh, contracte a eșuat și de aceea eu vreau o alternativă care acum să funcționeze. Armonizarea de plină nu funcționează. Statele membre nu sunt de acord. Sistemul opțional nu va merge pentru că statele membre nu-l acceptă. Deci o altă cale și aceasta este calea pe care o propun. Și aici vreau încă o dată să-l numesc pe Andreea Schwab pentru că el mi-a spus la un moment dat că a învățat multe de la mine, dar de tot să am învățat și eu ceva de la el. Uh, și anume am văzut un uh, tabel pe care puteți să-l uh, vedeți și aici uh, vedeți cum îmi imaginez eu această alternativă. La vremea respectivă, când discutam directiva privind drepturile consumatorilor, am luat partea de sus și am spus hai să vedem cum putem să rezolvăm lucrurile vertical astfel încât să putem progresa pas cu pas. Și de aceea aceste cinci capitole pe care le propun, în primul rând, uh, domeniul de aplicare, nivelul armonizării și definiții, al doilea, garanții juridice pentru uh, bunuri și pentru conținut digital, uh, garanția comercială, servicii conexe și dispoziții generale. Și așa, uh, pe aceste uh, capitole am mers și în amendamente pe care le-am propus. Uh, Comisia are foarte multe dispoziții în propunere pozitive și am încercat să le preiau și pe acestea. Deci nu am neglijat propunerea comisiei, nu consider că este cu totul greșită, ci mi se pare că abordarea este problematică. Și de aceea am adaptat uh, situația în uh, sistemul meu. Mulțumesc, domnule Schwab. Deci, uh, vedeți, colegul meu mă susține din toate punctele de vedere. Președintele, îmi cer scuze să vă întrerup, dar vreau un pic de timp și pentru raportori din umbră și vreau să vă spun că interpreții ne-au spus că mai rămân alături de noi încă 10 minute. Uh, doamna Gebhardt, da, da, da, o să profit de următoarea ocazie și să vă prezint uh, în detaliu conceptul meu. Îmi pare rău, nu am vrut să vă întrerup, dar vreau să vă spun că mă bucur foarte mult de această evoluție incitantă în dosarul acesta. Aș dori să avem și o reacție inițială Uh, colegii noștri așteaptă cu răbdare să intervină. So, wir sind uns hier einig, wir haben, wir haben zwei Entwürfe. Domnul Kreuzmann, da, suntem, am văzut cu toții că avem două proiecte uh, de raport care nu se potrivesc unul cu celălalt și acum trebuie să vedem ce facem? Am văzut că există diverse culturi juridice în Europa în ceea ce privește drepturile consumatorilor. Și unde sunt problemele? Ne plângem tot timpul că uh, contractele online și cele la distanță nu sunt utilizate. Deci am putea să avem un pic mai multă piață internă, să, mai, să dăm mai multe șanse țărilor mici, care și ele vor să vândă produse online, dacă am avea o mai mare încredere. Cum avem, cum obținem o mai, o mai mare încredere? Cum uh, are încredere uh, un german care cumpără din Malta? De unde știe care sunt drepturile lui dacă uh, comandă un produs pe internet, ce garanție are și așa mai departe. Și de aceea eu cred că abordarea pragmatică a domnului Mayer și care cred că are o șansă în Consiliu, deci cred că este corectă și este un pas uh, bun, în direcția bună. Pentru că dreptul uh, european, legislația comună în materie de vânzare ne arată că avem posibilități să îmbunătățim situația pentru consumator în ceea ce privește garanțiile și așa mai departe și să găsim un echilibru între interesele uh, Uh, vânzătorilor și cele ale cumpărătorilor. Și asta e o ocazie grozavă de a vedea că practicile bune își dovedesc valoarea și dacă există acest al 28-lea regim și el va fi preluat uh, și uh, utilizat de către cumpărători și vânzători, atunci am făcut un pas înainte. Bun, începem cu contractele online și la distanță care au o plus valoare pe piața internă. Um, de exemplu, germanul care cumpără din Franța, din Malta sau de altundeva, el nu care legislația în celălalt stat membru uh, Sau uh, întreprinderile nu se tem eventual să ofere produse și servicii pentru că nu știu care e legislația. Deci cred că e foarte bun acest efort de a simplifica uh, lucrurile și cred că, într-adevăr, uh, propunerea trebuie să fie simplificată, redusă uh, pentru a fi mai uh, prietenoasă pentru consumatori. Și uh, Într-adevăr, uh, vreau să uh, îi spun doamnei Gephardt că apreciez eforturile dânsei, dar îmi dau seama că cele două abordări nu sunt compatibile. Uh, acum, sigur că trebuie să vedem care este obiectivul. Noi știm în, știm în discuția directivei privind drepturile consumatorilor de sub conducerea domnului Schwab și știm că, la momentul respectiv, elementul de legislație contractuală în materie de vânzări a eșuat pentru că avem uh, culturi diferite și ne dăm seama că nu suntem în Statele Unite ale Europei, ci într-o Europa a diversității. Și de aceea eu cred că putem să facem niște pași simpli și pragmatici pentru a deschide șansele pe piața internă, pentru a crea mai multă încredere. Haideți să facem această încercare și să vedem cum merge și dacă merge uh, pozitiv, va fi o experiență pozitivă. Deci eu sunt, uh, e un experiment și eu sunt în favoarea acestui experiment. Vă mulțumesc. Uh, thank you, Chair. Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Eu împreună și grupul meu suntem dedicați pieței interne. Este foarte importantă pentru afaceri și pentru consumatori, dar sunt foarte sceptic în ceea ce privește valoarea adăugată a acestei directive și nici uh, evaluarea de impact a Parlamentului nu m-a ajutat foarte mult să-mi uh, reduc scepticismul. Evaluarea de impact a Comisiei a fost discutată deja aici în Comisie și este clar că există probleme cu ea identificate de către evaluarea noastră, dificultatea în a uh, separa le, dreptul contractual de anumiți factori, nu, este menționat, nu sunt menționate costurile semnificative și așa mai departe. Rezultatele sunt subiective, după părerea mea. Comisia ne prezintă elementele pe care le dorește ea pentru a atinge anumite rezultate. Mi se pare inacceptabil. Îi respect pe domnul Mayer și pentru domnul Kreuzmann și sunt de acord când, cu ei când spun că vor să îmbunătățească funcționarea pieței interne. Amândoi au spus că um, avem obstacole împotriva um, că ace- lipsa acestei directive ar fi un obstacol împotriva um, uh, comerțului. Noi, în Marea Britanie, avem patru sisteme diferite, dar nu avem niciun fel de obstacole în calea comerțului între Scoția și Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Când spunem că sistemul este un obstacol în calea comerțului, acest lucru nu este, de adev- nu este adevărat. Cred că doamna, abordarea doamnei Gephardt este mult mai adecvată, mai practică și raportul ei va primi susținerea noastră. Am un discurs de trei pagini, dar nu cred că vrea nimeni să-l asculte, deci mă voi opri aici. Mulțumesc. Uh, îl vom uh, trimite colegilor din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Îmi cer scuze că am avut un program prea încărcat în dimineața aceasta. V-am explicat tot timpul că suntem în criză de timp. Și m-aș bucura dacă joi după masă ar fi, am avea mai mulți colegi disponibili. Discuția rămâne deschisă și am discutat cu secretariatul Uh, cu privire la gestionarea amendamentelor la aceste propuneri, pentru că uh, domnul Fox cu siguranță va dori să modifice propunerea doamnei Gebhardt. Și dânsa ne-a oferit o structură foarte utilă pe care să lucrăm. Deci, cred că am rămas uh, fără timp Cer scuze de la cei care mai doreau să intervină, dar îi voi ruga să vorbească data viitoare. Care sunt etapele următoare? Termenul limită pentru amendamente este 23 aprilie și vom discuta amendamentele în 29-30 mai. Trebuie să luăm în considerare și amendamentele de compromis. Deci cum vor lucra raportorii, trebuie să hotărâm cum um, ne ocupăm de procedura de vot din iulie și um, acest lucru trebuie discutat cu jurii, dar propunerea doamnei Gebhardt merită să fie luată în considerare. Deci vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc raportorilor. Dacă are vreunul dintre voi vreo observație de încheiere. Doamna Gebhardt? Ok, vă... Nu, vreau eventual doar să vă rog ca data viitoare să nu mai uh, fim după punctul cu tutunul. I think we, as I said to you, we need, we need more... Bun. Totuși avem nevoie de un quorum mai mare. Avem uh, timp după masa asta, dar nu avem, uh, nu putem să introducem discuția aceasta acolo. Mulțumim și interpreților că ne-au mai lăsat încă câteva minute ca să terminăm și ne vedem la 3 după masă când avem încă trei avize și rapoarte, vom începe cu propunerea foarte importantă legată de accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe pe piața internă și, din nou, domnul Maier cu uh, îmbunătățirea accesului la justiție încerc, vom încerca să ne asigurăm uh, că vom avea timpul necesar la dispoziție. Mulțumim și ne vedem mai târziu.